due commissari sono Possiamo quindi, anche come componenti, ci siamo come numero legale? Possiamo, ok. Buonasera a tutti, possiamo cominciare. Che abbiamo una seduta. Um, bună ziua și dacă sunteți de acord, haideți să începem pentru că avem multe puncte pe ordinea de zi a cărei proiect a fost trimis prin mail pe data de 17 noiembrie 2009 aprobarea proceselor verbale ale reuniunii cont o găsiți în dosarele din fața dumneavoastră. Limbile disponibile sunt indicate, după cum știți, în info cocobu pe care de asemenea ați primit-o. Și permiteți-mi, uh, acordați-mi câteva minute pentru a vă vorbi despre importanța Serviciului de Acțiune Externă Europeană și asupra situației de urgență care ne impune să intervenim imediat până în maximum în luna aprilie 2010. După cum știți, membrii Comisiei AFET au avut un schimb de opinii cu doamna Ashton, un altul reprezentant, și vicepreședinte al Comisiei. Și doresc să vă informez, după, după cum am făcut și la reuniunea coordonatorilor, că în legătură cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, am avut ieri o cină de lucru cu domnul președinte Buzek, cu președintele Lene, președintele conferinței președinților și președintele Comisiei pentru Afaceri Juridice și cu domnul Amasur, președinte al Comisiei pentru Bugete și cu domnul președinte Albertini al Comisiei AFET, tocmai în ceea ce privește tratatul de la Lisabona. Eu, cu acea ocazie, în mod verbal, dar o voi face și în scris, am spus că prin uh, intrarea în vigoare a tratatului este încă și mai important acum rolul Comisiei de Control a Bugetelor dintr-o serie întreagă de motive. În primul rând, pentru că Parlamentul, după cum știți, sigur că capătă și o funcție legislativă și asta e unul din aspectele fundamentale ale legislației Parlamentului European, uh, bugetele, sigur. Și bugetul nu ține doar de competența Comisiei pentru bugete, ci și uh, de competența Comisiei noastre. Așadar, trebuie să intervenim cât mai repede posibil. Uh, în cursul reuniunii coordonatorilor am discutat cu Comitetul Coordonatorilor uh, despre regulamentele financiare și modificarea acestora. Și un alt aspect pe care eu îl consider foarte important din punct de vedere instituțional și politic – deoarece Comisia trebuie să aibă posibilitatea, dreptul și datoria din punct de vedere juridic de a <clears throat> controla și celelalte instituții și organisme europene care intră în funcțiune odată cu tratatul de Lisabona și mă refer în primul rând la înaltul reprezentant pentru politica externă, politica de apărare comună, serviciul de acțiune externă și de aceea mă refer acum la acesta și am discutat și tema președintelui Consiliului. E important să începem o discuție imediat aici între noi, în care se formează acordurile interinstituționale și e important ca Comisia de Control al Bugetelor să aibă încă de la început posibilitatea de a-și exprima propriul aviz. Și din acest punct de vedere, în ce privește importanța și rolul fundamental al Comisiei de Control al Bugetelor, e suficient să citim articolul 279 al Tratatului de la Lisabona, Uh, care spune că Parlamentul legiferează prin uh, regulamente regulile financiare care stabilesc formarea și executarea bugetului și uh, verificarea conturilor. Astfel se intuiește că imediat trebuie să acționăm în această direcție Asta, ă, de asta vă voi ocupa eu, cum am hotărât și în reuniunea coordonatorilor de săptămâna viitoare. Voi trimite în scris președintelui Buzec și președintelui ă, Conferinței Președinților acest, ă, aceste puncte privind rolul foarte important al comisiei noastre. Înainte de a aborda reuniunea, de a începe reuniunea, vă reamintesc că la orele 18.30, la sfârșitul întâlnirii noastre, va avea loc un cocktail, pentru că e vorba de ultima reuniune de după amiază înainte de Crăciun și va fi ocazia să ne facem urări de Crăciun, de an nou pentru 2010. Iar acum, la punctul 5, după cum puteți citi, s-au făcut niște schimbări de către biroul secretariatului. E o nouă asistentă, doamna Fan de Ofstad, căreia îi dorim succes. La fel și doamne uh, Mary Morgan, care a fost înlocuită de doamna Șipoș. Acum trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, uh, descărcarea de gestiune în 2008, uh, bugetul general al comunității, secțiunea 3 și mă grăbesc să dau cuvântul, dacă este de față, membrului curtei de, Curții de Conturi responsabile pentru această uh, procedură, doamnei Kesti Caliulaid, dacă se află în sală. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei de Control Bugetar, aș dori să vă prezint câteva elemente în legătură cu raportul anual al Curții privind capitolul 6, adică finanțarea politicii de coeziune. În 2008, finanțarea comunitară a politicii de coeziune a avut un total de 36 de milioane de euro din care 8 milioane au fost contribuția statelor membre și restul plăți în avans. În uh, principal s-a pus accentul în acest capitol din uh, raportul anual al curții pe cheltuielile din perioada de programare 2006-2008. 2006 mă scuzați. Sistemele din statele membre legate de uh, recuperări și corectări financiare și, de asemenea, uh, supravegherea Comisiei. S-au analizat 170 de proiecte pentru perioada 2000-2006. 57% dintre acestea uh, nu prezentau niciun fel de eroare, au fost rambursate corect și nu au suferit de erori de conformitate. În 2007 această proporție a fost de 46%. Însă o parte din proiectele analizate au fost afectate de erori. 42% din toate erorile găsite de curte erau cuantificabile. Și în baza acestor erori cuantificabile, suntem în proporție de 95% siguri că uh, procentul de rambursare este de 11% sau mai mult. Aceste 11% nu trebuie să fie transpuse direct în impactul financiar pentru că sunt doar un uh, indicator. Este vorba de plățile care au fost afectate de erori grave în legătură cu care curtea poate să cuantifice suma exactă despre care este vorba. O problemă foarte frecventă este legată de zonele de eligibilitate. Aici 41% dintre costuri au fost rambursate. Au mai existat cazuri în care proiectele sau beneficiarii nu întruneau condițiile necesare. De asemenea, erori de nerespectare a regulilor de, de achiziții publice și alegerea de fonduri care nu sunt rambursabili. S-a uh, estimat un progres de 80% față de rata de eroare mm, medie. Riscul pentru 2008 este de uh, o rată de eroare mai mare. O parte dintre proiecte au fost analizate după rambursarea făcută din fondurile naționale. Apoi, Comisia a hotărât să înlocuiască uh, cheltuielile neeligibile. Nu s-a făcut o verificare exantă de către autoritățile naționale, iar Curtea a constatat că aceste proiecte sunt și mai uh, înclinate să uh, producă erori decât celelalte. În, pe măsură ce se apropie de sfârșit această perioadă analizată, se constată o sporire a riscului ca proiectele neeligibile să fie totuși rambursate de la buget. Sistemele de procesare a erorilor din statele membre și de raportare a corecțiilor reprezintă filtrul cel mai important pentru uh, plățile incorrecte. Aceste sisteme au responsabilitatea de a corecta toate erorile constatate și de a le transmite mai departe curții. Curtea a constatat că aceste sisteme erau, în, cel puțin în parte, afectate. Supravegherea comisiei este nivelul al doilea de control și aici, într-adevăr, avem și informații în legătură cu noua perioadă de programare. Pentru perioada 2007-2013, comisia s-a concentrat pe prevenirea erorilor la plăți. Fără, comisia, fără aprobarea comisiei, nu se pot face niciun fel de plăți intermediare. Iar uh, analiza noastră arată că Comisia și-a desfășurat la timp, în termenele stabilite, procedurile. Proce proiectele din 2007-2013 sunt deja în curs de implementare, iar cheltuielile sunt declarate Comisiei înainte să fie aprobate sistemele de contract. E drept că nu se pot face plăți înainte de aprobare, dar aceste cereri de costuri reprezintă o problemă pentru că nu au fost declarate în, înainte de demararea procedurii. Cerem Comisiei să uh, recomande statelor membre să ia măsuri în uh, domeniile cele mai uh, pasibile de eroare și anume criteriile de eligibilitate și achizițiile publice. Cerem ca statele membre să raporteze Comisiei toate acestea și uh, să se desfășoare programe de corectare. În același timp, trebuie să ne asigurăm că nu apar noi erori din acest proces. Dacă astfel nu se ajunge la o reducere a ratei de eroare, Comisia și alți decidenți, inclusiv Parlamentul European, ar putea, în contextul revizuirii bugetare a Uniunii Europene, să revizuiască cheltuielile pentru programul de coeziune în viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. <coughs> Grazie, sono presenti per la Mulțumesc. Din partea Comisiei e prezent Comisarul pentru Politica Regională, domnul Samețchi, și Comisarul pentru uh, Ocupare, Afaceri Sociale și Egalitate de Șanse, domnul Spidla. Îi salut uh, pe amândoi și întreb uh, cine vrea să ia cuvântul întâi dintre cei doi comisari. Domnule președinte, stimați uh, membri ai Curții de Conturi, domnilor și domnilor, aș vrea să-i mulțumesc uh, doamnei Calulai pentru uh, prezentarea foarte detaliată. Comisia își asumă responsabilitatea de a gestiona bugetul foarte în serios. Pentru mine este foarte important ca politica de coeziune să fie gestionată și controlată corect. În februarie 2008 uh, ne-am angajat uh, politic față de Cocobu, am adoptat un plan de acțiune pentru a uh, crește supravegherea acțiunilor structurale. Cadrul multianual a început să dea rezultate pozitive. Ultimul raport interimar, adoptat în octombrie 2009, stabilește care sunt progresele efectuate în primul trimestru al anului acesta. În ceea ce privește corecțiile financiare, Comisia a retras 900 de milioane de euro. Este vorba despre decizii luate până uh, săptămâna trecută și împreună cu suma corectată în 2008, suma totală pentru 2008 uh, și 2009 este de aproape 2,5 milioane de euro. Aveți de altfel cifrele exacte pe ecran. Este o creștere semnificativă față de cea de 1,3 miliarde de euro corectați în 2007 și 2008 uh, și un, uh, o sumă de 1,2 miliarde de euro va fi corectată pe viitor. Direcțiile generale vor continua să facă eforturi pentru a scădea rata erorilor. Planul de acțiune încă nu a arătat uh, uh, nu s-a arătat a fi eficace în privința ratei erorilor. Procentul de 11% este în mod clar prea mare, însă există semne de ameliorare. 57% din proiecte nu au avut erori. Asta înseamnă că erorile scad, după cum spunea și doamna Calilai, și sunt concentrate asupra unor, uh, unui număr mai mic de programe. Care sunt măsurile pe care le luăm pentru a reduce rata erorilor? Aș vrea să răspund în cinci puncte. În primul rând, suntem uh, conștienți de uh, numărul de erori și ne concentrăm asupra programelor statelor membre. Pe baza analizei noastre, erorile sunt concentrate mai ales în Puglia și Calabria în Italia și de asemenea în uh, Spania. Anumite programe interimare prezintă de asemenea slăbiciuni, deficiențe. În toate aceste cazuri am uh, acționat ori de câte ori s-au uh, identificat deficiențe. Toate erorile sunt monitorizate de Comisia și nu există fonduri care să nu fie recuperate. Aș vrea de altfel să lămuresc uh, un aspect. Neregulile nu înseamnă întotdeauna fraudă. Sunt bucuros că nu există fraude identificate în politica de coeziune în 2008. Însă nu este suficient. Toleranța față de fraudă este de zero am adoptat o strategie voluntară pentru programele 2006-2007. Suntem încrezători că această strategie este eficientă. Comisia va transmite un raport care va arăta că riscul mediu de eroare în programe între 4 și 1996 este uh, mai mic. Se uh, reduc erorile și la închidere vom uh, analiza riscul de eroare pentru perioada 2000-2006. Am uh, fi bucuroși să facem acest lucru uh, împreună cu Curtea de Conturi. În al treilea rând, dorim să asigurăm un, uh, o bază de plecare bună pentru 2007-2013. Facem investiții pentru a ne asigura că sistemele de control și management sunt eficiente de la bun început. Folosim o metodologie similară cu cea a curții și finalizăm auditul din 2013 pentru a avea indicații în privința ratei de eroare. Rezultatele anterioare arată că aranjamentele par să dea roade. Rata de eroare este de sub 5% în statele în care sistemele au fost aprobate. În al patrulea rând, perseverăm în așa fel încât uh, sintezele anuale să fie un instrument uh, util pentru gestiunea comună. Am uh, redactat uh, linii uh, orientative în care îndemnăm statele membre să tragă concluzii și uh, să asigure o bună funcționare a sistemelor. Revizuirea regulamentului financiar în 2010 ne va permite să consolidăm baza juridică și vom lucra împreună cu noastră pentru a crește responsabilitatea națională. În 2009 am acționat în vederea simplificării și comisarul Spidla vă va da mai multe informații. Sunt de acord cu recomandările curții din uh, raportul anual și le aplicăm. Am uh, aplicat toate instrumentele necesare pentru a îmbunătăți mecanismele de corecție din cadrul politicii de coeziune și pentru a scădea rata erorilor. Conform indicațiilor pe care le avem până în prezent, ne îndreptăm în direcția cea bună și vom continua să muncim pentru ca măsurile să își uh, arate eficiența. Vă mulțumesc! La parola. Mulțumesc, domnule Sameschi, și acum dau cuvântul domnului comisar Spidla. Vážený pane předsedo, eh, dámy a pánové, děkuji za možnost. Mulțumesc, eh, domnule președinte, domnilor și domnilor, eh, mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați de a vorbi în fața dumneavoastră în, acest, în această comisie. Colegul meu, domnul Samecki, a rezumat principalele puncte și principalele linii de, ale, de acțiune ale noastre precum și răspuns, reacția Comisiei. Deci mă voi uh, concentra pe fondul, de, fondul Social European. După cum știți, uh, Comisia a prezentat un plan de acțiune pentru a îmbunătăți uh, managementul comun al fondurilor comunitare. Planul de acțiune a fost adoptat pentru a include recomandările făcute de Comisia dumneavoastră și ca parte a planului am încercat să ne asigurăm că suspendarea plăților și corecțiile se vor aplica mai strict. Uh, și uh, mă bucura să văd că Curtea, raportul său, a raportat o creștere a acestor două elemente. Colegul Sametski l-a informat în legătură de continuarea de către Comisia acestei politici în 2009 și colegul meu va prezenta și cifrele obținute. Cât despre uh, Fondul Social European, în comparație cu anii trecuți, au fost uh, dezvoltări uh, pozitive. De exemplu, s-au identificat doar 9 erori din cele 49 de proiecte auditate și dintre aceste 9 uh, erori, doar 4 sunt considerate ca fiind cantificabile de către curte și cu un impact financiar. Uh, asta mă îndeamnă să cred că raport, raportele de activitate anuală uh, ale directorilor general <clears throat> conțin o evaluare corectă a programelor cu risc uh, ridicat și a statelor membre. Totuși e clar că rata de eroare generală identificată de Curtea de Conturi rămâne o problemă majoră. Obiectivul final al planului de acțiune este a scădea această rată și domnul Samețchi va înfățișa acțiunile pe care le întreprindem în acest scop. Aș dori <clears throat> să spun uh, că uh, din 2010 până în 2013 avem un cadru legal consolidat care ne permite să avem o mai bună activitate. <clears throat> Uh, e vorba de validarea ex ante, atât pentru control, sistemele de control ale statelor membre, cât și pentru strategiile naționale de audit, pentru programele individuale. În 2008 și 2009, unitățile Comisie au uh, depus multe eforturi pentru a introduce acest sistem în mod corect. Comisia intenționează de asemenea să îndeplinească uh, cerințele necesare de simplificare și cu uh, acest obiectiv, în acest obiectiv, Comisia a continuat să implementeze un cadru financiar simplificat pentru 2007-2013 pentru beneficiari și pentru administratori posibilitatea de a declara costuri indirecte a fost de asemenea in, uh, a continuat să existe pentru uh, Fondul Social European încă de la începutul perioadei de programare și mă bucur uh, când, să pot afirma că toate statele membre au fost de acord cu această simplificare. și sper că la fel vor sta lucrurile și cu extinderea simplificării pentru pentru FEDER și asta datorită unui plan adoptat de Comisie în 2009. Cât despre implementarea acestor uh, um, aspecte, continuăm să colaborăm cu experți din statele membre. De asemenea, pro, uh, propunerea Comisiei privind amendamentele la regulamentul general uh, Uh, este actualmente dezbătută la nivel de Consiliu și Parlament și noi credem că am făcut toate simplificările posibile până acum fără a submina baza pentru cadrul de management 2007-2013, deși mai e loc de îmbunătățiri. Uh, Fondul Social European a fost uh, implementat în acest uh, context de criză socială și sigur că a furnizat ajutor pentru oamenii, pentru categoriile cele mai vulnerabile și cei care și-au pierdut locul de muncă, demonstrând solidaritate la nivel european. <clears throat> Unul din rolurile gestionării instrumentelor noastre trebuie să fie solidaritatea eficientă și de aceea cred că în următoarele luni va trebui să examinăm cu atenție viitoarea organizare a, me- a gestionării comune. O consolidare a legăturii dintre strategia europeană pentru ocupare și uh, Fondul Social European și o mai mare concentrare asupra realizărilor uh, în favoarea, rezultatelor în favoarea cetățenilor noastre trebuie să constituie centrul acțiunilor noastre. Mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Președintele, mulțumesc domnule Spidla și acum are cuvântul domnul Liberațchi, raportor pentru descărcarea de gestiune 2008. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să fac un scurt comentariu. Uh, imediat, acum avem uh, în fața noastră pe uh, domnul comisar. Știm că probabil comisia se va schimba uh, și, de fapt, ce contează este uh, că noi vorbim aici despre chestiuni din anul 2008. Și aș avea o întrebare. Domnule comisar, de ce este acest procent de 47% pentru că de fapt, asta înseamnă că aproape jumătate din plăți, deci o plată din două, au fost incorrecte. Dacă rata de eroare este atât de mare, cum putem să fim siguri că cifra de 11% este corectă în uh, cifra referitoare la impactul financiar? Poate că de fapt e vorba de mai mult de 11%. Apoi la alineatul 6.17 se vorbește de uh, un alt procent? Aceasta este întrebarea mea. Prima întrebare. Vă rog să îmi spuneți dacă să pun toate întrebările sau va fi întrebarea și răspunsul. Chi vuole rispondere dei Prego. Cine dorește să răspundă de la comisie? Vă rog. Frecvența erorilor detectate în raportul Curții de Conturi este în scădere față de anii precedenți. Deci cred că această observație uh, arată o tendință pozitivă. De ce este atât de mare rata de eroare? Pentru că operațiunile efectuate în cadrul fondurilor structurale și a fondului de coeziune sunt foarte complexe și implică foarte mulți beneficiari și de asemenea foarte multe instituții. De aceea există o posibilitate ca în acest lanț de operațiuni diferite și de acțiuni să se întâmple ca unele persoane sau unele instituții să facă greșeli. Bun, mai am o întrebare. Următoarea. Pentru 2006, cifra de 12% de eroare a însemnat uh, 4 miliarde de euro, iar în anul următor un alt procent a însemnat 5 miliarde de euro. Cât înseamnă cele 11% pentru 2008? E vorba de 2,7, 2,7 miliarde sau 4? miliarde și este corect să adunăm aceste sume ca să obținem o imagine completă pentru ultimii trei ani. Ar trebui deci să adunăm ce 12 miliarde, 13 miliarde în total. E corect să calculăm așa? Uh, well, cannot... Nu. Sunt de acord cu această interpretare în care rata de eroare din 2006, 7 și 8 este transpusă în sume concrete. Dacă luăm cifrele din 2008, rata de eroare de 11% este rezultatul aplicării metodei folosite de Curtea de Conturi. Comisia nu cunoaște uh, detaliile acestei metode, însă eu nu uh, mă îndoiesc de această metodă. Cele 11% reprezintă estimarea riscului de eroare în cadrul plăților din politica de coeziune în, făcută de comisie în 2008. Este vorba de o imagine pe care a uh, capturat-o Curtea de Conturi când și-a desfășurat auditul. Această cifră nu poate fi folosită pentru a calcula corectările financiare pentru 2008, pentru că acestea nu vor reprezenta 10% din valoarea plăților din 2008. Am explicat mai devreme. Din cauza diferitelor etape procedurale, în anii următori aceste erori vor fi în parte explicate și unele uh, proceduri vor fi înlocuite de proceduri fără eroare în statele membre. Uh, de aceea, corecția pentru 2008 va fi probabil mult mai mică decât aceste 11%. Mulțumesc, domnule comisar. Mai am și o a treia întrebare. Câți bani au fost, de fapt, recuperați la sfârșitul lui 2008? Pentru că prin, prin acest plan de uh, acțiune s-a uh, vorbit de fonduri din 2000 până în 2006, unor chiar din 1999. Și ce state au avut o contribuție importantă sau cât ar trebui să fie recuperat după perioada 2000-2006 și nu a fost încă recuperat? Va trebui să repet cifrele pe care le-ați văzut în tabel ca să vă răspund. Deci suma totală de corecții financiare recuperate din FEDER, FSE și fondurile de coeziune în perioada 2006-2007 este de 1,3 miliarde de euro, iar corecțiile, rectificările făcute până acum și fondurile recuperate din 2008-2009 reprezintă 2,47 miliarde de euro. După cum am spus, urmează rectificări și pentru sum, o altă sumă, ceea ce ne-ar duce la un total pentru 2008-2009 de aproape 3,7 miliarde de euro. În ceea ce privește suma fondurilor recuperate de la state individuale, datele arată că există anumite state membre cu cele mai mari sume și anume pentru perioada 2000-2006 este vorba de Spania, Italia și Grecia. Uh, Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, mai am o întrebare. Am primit răspunsurile dumneavoastră în scris și vom vedea, avem de exemplu poziția Spania, cercetare și dezvoltare 24,8 euro. Nu știu dacă e atât de mult, dar când e vorba de miliarde, e altceva. Nu știu dacă am înțeles eu bine. Ați recuperat 3,7 milioane sau miliarde? Și, domnule comisar, ce progrese s-au făcut în monitorizarea comună a cheltuielilor pentru acțiuni externe? Pentru că suntem puțin surprinși de frecvența erorilor care era mult mai mare înainte decât este acum. Înseamnă că s-au făcut progrese majore. Cum a fost posibil? Mulțumesc! Prego. Vă rog, răspundeți. The first, uh, the, the first piece of reply... În primul rând, Tabelul furnizat în răspunsul scris exprimă cifre în milioane de euro, deci e vorba de un total de 3,9 uh, miliarde în total. Însă, în privința acțiunii externe, nu știu dacă am înțeles bine. Este vorba de un portofoliu legat de uh, responsabilitățile altor comisari, deci eu nu vă pot răspunde la întrebare. Acțiunile externe nu intră în portofoliul meu. So, thank you very much. I understand that it's... Mulțumesc foarte mult. Nu este portofoliul uh, dumneavoastră. Domnule președinte, Vă mulțumesc foarte mult. La parola la onorevole Markakis. Da. Mulțumesc, care cuvântul domnul Markakis. Comisar, hier anwesenden Comisar, für den Vortrag. Mulțumesc. Uh, aș dori să felicit pe cei doi comisari pentru că văd că cifrele s-au îmbunătățit vizibil în uh, domeniile lor de activitate și mai ales uh, în ceea ce privește pe domnul Spidla. au fost uh, luate în considerare solicitările Curții de Conturi, cu excepție Belgia, dar voi reveni asupra acestui aspect. Deci credem că e de înțeles să, există, să existe metodologii diferite între poziția Curții de Conturi și, pe altă parte, o analiză pe termen lung. Totuși, ne, uh, unii se pot ascunde în spatele acestor metodologii, cifrele diferă și se poate afirma că au fost obținute aceste cifre într-un mod sau în altul. Când domnul Zamețchi ne vorbea de 0,11%, pe când există totuși o suspiciune de fraudă, care reprezintă totuși 57 de milioane de euro, ceea ce nu e puțin lucru, uh, deci iată că există și asemenea situații și atunci ar trebui poate să ne punem de acord asupra unei unice metodologii. Sigur, s-a mai vorbit de asta, nu e nimic nou, dar cred că ar fi bine să existe o metodologie unitară pentru că lucrurile să fie clare. Cred că putem să continuăm să dezvoltăm și alte uh, variante în ce privește sancțiunile, dar cred că Curtea de Conturi indică din ce în ce mai mult responsabili în mod corect, dar și Comisia începe să o facă. Uh, și consecința vizibilă este că cifrele se îmbunătățesc. Acolo unde nu există sancțiuni, fiecare stat membru va continua să lucreze ca și până acum. Și v-aș întreba când credeți că se va putea ajunge la o metodologie comună. Domnule Zamețchi, dumneavoastră ați vorbit de un rezumat anual uh, dar poate că nu este suficient, pentru că cum o lună, în cursul unei audieri, s-a demonstrat ehm, dass die Kommission nochmals zusätzlich. Uh, s-a demonstrat că efectul lor era extrem de limitat. Oare va putea Comisia să exercite uh, presiuni suplimentare asupra statelor membre pentru ca declarațiile de gestiune națională să, po- să poată fi semnate. Într-adevăr, Olanda este un exemplu bun în acest sens. Aș dori să știu când considerați că și ceilalți îi, voi urma, îi voi ur, vor urma exemplul. O altă întrebare pentru domnul Zamețchi. Oare nu se poate alcătui un proiect, uh, pune la punct uh, un proiect pilot într-o regiune mică, de exemplu, eventual din Germania, unde s-ar putea utiliza metodologie, o metodologie comună în colaborare cu autoritățile naționale, regionale, pentru a vedea cum funcționează? Propun, de exemplu, Zarland, regiunea Sar, Sar o regiune în care am putea să efectuăm un astfel de test. Uh, totuși, vorbim în acea regiune de un milion de locuitori cu mijloace bugetare importante și am putea face o verificare în acest land. Uh, și acum pentru domnul Spidla, au existat probleme și în domeniul pentru care sunteți responsabil. Puține probleme, adevărat, dar privesc mai ales uh, Belgia aceste probleme. În Valonia, în ENO, într-un proiect monitorizat de dumneavoastră și aș dori să știu cum s-ar putea rezolva astfel de probleme. Ce anume fac serviciile dumneavoastră pentru a controla Mm, utilizarea creditelor, pentru că acestea să nu fie folosite în mod incorrect sau eronat. Și, și pe baza acestui exemplu aș vrea să știu cum acționați dumneavoastră. Well, um, I think that the... Comisia, bine, cred că postulatul de a avea o metodologie comună, dacă e posibil, este un, este un postulat valid. Și uh, vom uh, conlucra cu Curtea de Conturi pentru că aceste sisteme să fie uh, cât mai asemănătoare posibile sau chiar unificate, dacă e posibil, comune. Și aș dori să mă folosesc de ocazie pentru a-mi exprima speranța că va fi posibil să fie implicată Curtea de Conturi în exercițiul pe care uh, vrem să-l finalizăm uh, anul viitor cu o evaluare a cheltuielor legate de perioada 2007-2013 pentru a se verifica dacă acest nou mecanism funcționează sau nu ne sperăm că funcționează. Dar ar fi binevenită uh, implicarea Curții de Conturi în acest exercițiu comun. Cât despre posibilitatea de a da vina pe unii și pe alții, sigur, în unele cazuri uh, s-a și făcut acest lucru, s-au identificat uh, vinovați, am dat câteva exemple și regiuni adinauri și n-am nimic împotriva utilizării acestei metode de sancțiuni atunci când este cazul, desigur. Și, în final, aș dori să asigur Comisia că Directoratul General pentru Politici Regionale a întreprins, a făcut multe eforturi pentru, a-și îmbunătăți, pentru a îmbunătăți performanța statelor membre în ce privește gestionarea și controlul și Directoratul General a organizat un număr de sesiuni de formare pentru autoritățile de gestionare și alte instituții implicate în transferurile financiare de fonduri. Au publicat linii directoare și informații relevante pentru o mai bună înțelegere a regulamentelor și procedurilor de către statele membre la diferite niveluri de guvernare S-au organizat seminare și sesiuni de formare pentru serviciile implicate și vor continua să facă acest lucru pentru ca informațiile privitoare la cele mai bune practici să fie puse la dispoziția uh, tuturor celor implicați în gestionarea fondurilor. Mulțumesc. acum, domnule Spidla, dacă doriți să interveniți. Da, mulțumesc. Ați menționat aici proiectul Enel. Ce aș avea eu de spus este că erorile cuantificabile mm, identificate de Curtea de Conturi în, fond, în zona Fondului Social European sunt în valoare de 170.000 de euro. Cea mai mare parte uh, ține de Belgia, 88.000 de euro, iar eroarea de acolo a fost cauzată de utilizarea fondurilor europene pentru alte activități care nu au legătură directă cu proiectul în chestiune noi am identificat această eroare, am lansat procedurile necesare împreună cu partea belgiană și uh, eroarea a fost corectată încă de acum câțiva ani de zile și cazul a fost închis. Asta înseamnă că cele 88.000 de euro au fost recuperate, cazul a fost închis, banii nu au fost pierduți a fost vorba de o eroare în sistem, o eroare a sistemului și de aceea am organizat o formare, un uh, program de formare pentru autoritățile belgiene pentru ca să se evite astfel de cazuri în viitor. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Da, Gebhardt. Dank u wel, voorzitter. Domnul Gebhardt. Mm. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, Este clar că trebuie să, consider, să contribuim la o mai bună reprezentare, pentru că dacă nu vor fi probleme. Aș vrea să pun o întrebare comisarului. În general, aceleași state membre sunt cele care fac erori. Oare Comisia Europeană ar putea exercita presiune asupra acestor state membre pentru a se uh, Uh, pune capăt acestei situații? Care sunt posibilitățile pe care le aveți pentru ca aceste țări să fie aduse pe calea cea bună? De exemplu, prin suspendarea plăților. Al doilea lucru, eficacitatea fondurilor. Vorbim despre respectarea regulilor destul de des, însă cred că este important pentru Uniunea Europeană să atingem obiectivele pe care le-am fixat de la bun început. Și Comisia ar trebui să revină asupra acestei chestiuni. Cum anume credeți că s-ar putea atinge obiectivele în carul politicii de coeziune? Pentru a răspunde la prima întrebare, și anume dacă putem exercita mai multe presiuni asupra statelor membre și dacă putem folosi instrumente suplimentare pentru a le disciplina. Trebuie să spun că suntem uh, uh, obligați să respectăm reglementările financiare. Nu putem să acționăm diferit față de cum ne dictează cadrul uh, financiar. Nu putem să suspendăm plăți dacă nu avem motive materiale clare pentru a lua această măsură. Nu putem opri fluxul de finanțare dacă nu avem motive materiale substanțiale pentru a o face. Dacă vrem să asigurăm legalitatea operațiunilor efectuate de Comisie și de statele membre, trebuie să procedăm respectând regulamentul financiar. Posibilitatea de a face presiuni dincolo de ceea ce facem în general este Uh, foarte greu de imaginat. În ceea ce privește eficiența, vorbim aici despre ceva care depășește chestiunea reglement, re, um, caracterului reglementar al utilizării fondurilor. Am participat la o reuniune cu privire la fondurile structurale organizate de, organizate de comisie și s-a discutat despre nevoia de a crește eficiența cu care se aplică fondurile în diferitele țări. Pentru a crește eficiența, trebuie să avem mai multe informații cu privire la felul în care se ating obiectivele. Trebuie să avem politici care să fie orientate spre performanță și trebuie să avem indicatori măsurabili în privința succesului. În ultimele săptămâni și luni care mai rămân pe postul de comisar, voi propune anumite măsuri care să fie luate pe viitor pentru a duce la o politică orientată spre rezultate. În felul acesta vom putea măsura, evalua eficiența cu care sunt aplicate fondurile. În general, însă, cred că ar trebui să fim mai conștienți de gradul în care sunt atinse obiectivele. Mulțumesc, domnul Oli. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, câteva cuvinte pentru a mulțumi celor doi comisari pentru explicațiile pe care ni le dau și care se înscriu uh, în, uh, într-o continuitate continuă cele spuse de comisarul Calas. Aș vrea să spun uh, curții de conturi că apreciem acest raport, care este un punct de plecare foarte interesant. Câteva reflexii. În primul rând, nu există fraudă. Este important să spunem acest lucru. Am uh, pus întrebări comisarului, răspunsurile sunt clare, nu există fraudă. În ceea ce privește erorile. Când Curtea de Conturi scrie că foarte multe erori se leagă de complexitatea regulamentelor, Comisia răspunde la alineatul 1.37 că este vina legislatorilor. În această afacere, Comisia este coresponsabilă în ceea ce privește complexitatea. Deci trebuie să fim cu toții conștienți că dacă regulamentele sunt prea complexe, responsabilitatea este împărțită. Trebuie să punem capăt acestei complexități europene pentru că cetățenii sunt exasperați. Și există multe sectoare, în special cercetarea. Uniunea Europeană devine impopulară din cauza acestor centre de cercetare. În ceea ce privește procentul de 11%, eu unul nu înțeleg dacă sunt bani pierduți sau dacă vorbim despre erori. Curtea sau comisarul ar putea să ne spună dacă s-au pierdut bani sau dacă e o rată de eroare. Cred că ar trebui să se lămurească această chestiune. Și apoi, dacă ne uităm la fraza curții, când citim această frază, avem impresia că sunt bani pierduți. Ceea ce mă face, domnule președinte, să fac o propunere. Nu știu ce anume crede curtea, însă întrebarea este dacă n-am putea întocmi un raport special pentru întreaga perioadă financiară 2000-2006 ca să știm, pe o perioadă globală, câți bani am pierdut, având în vedere corecțiile financiare pe care le fac Comisia și statele membre. Am înțeles că se pune problema anualității. Curtea este obligată, prin tratate, să aibă o abordare anuală. Însă, dacă evaluăm situația pe mai mulți ani, pierderea nu este atât de importantă. O altă observație legată de Fondul Social European. Eu unul nu am întrebări pentru comisarul Spidla. Ni s-au cerut erorile, sunt foarte puține erori. În redactarea avizului asupra coeziunii, cred că atunci când se spune că această coeziune este afectată de o rată de erori semnificative, trebuie să nu se includă fondul social. În cazul agriculturii s-a exclus uh, fondul rural, cred că și în celălalt caz ar fi trebuit să se facă la fel. În ceea ce privește coeziunea cu excluderea fondului social, deci, senzația noastră este că există o concentrare de erori, fie foarte multe erori mărunte, fie multe erori importante, ceea ce face să mă întreb în privința celor 11%. nu știu dacă e vorba despre 0,5, 0,6 sau erori de 5, de 100%, pentru că am putea să ne întrebăm dacă autoritățile superioare nu dau instrucțiuni politice pentru ca un proiect neeligibil să fie eligibil și se regăsesc apoi erorile. Deci vorbim despre problema concentrării. Când există erori foarte concentrate, întrebarea este cum se poate face o extrapolare plecând de la această constatare. Cam acestea au fost uh, observațiile mele, domnule președinte, însă trebuie să constat că, în general, uh, situația evoluează pozitiv. Vă rog. În legătură cu complexitatea regulilor de management și de control. Complexitatea regulilor de management s-a acumulat de-a lungul timpului. Este probabil rezultatul eforturilor din trecut de a face aceste reglementări cât se poate de precise. Însă experiența ne arată că un nivel ridicat de precizie nu ne împiedică de la a face greșeli pe noi toți. De aceea, în ultimele luni am încercat să simplificăm regulile, desigur și ca reacție la criza economică și financiară și la uh, recesiune. Comisia a adoptat două propuneri de simplificare, a regulilor fondurilor structurale. Una este deja în vigoare și cealaltă se discută acum cu Parlamentul. Ambele au un obiectiv comun și anume de a simplifica procedurile și regulile legate de managementul fondurilor structurale. În ceea ce privește evaluarea erorilor reale făcute în perioada 2000-2006, cred că un raport special ar reprezenta un document foarte valoros. Și cred că serviciile comisiei vor coopera cu plăcere la crearea unui astfel de raport. Dar credem că ar fi bine să avem un astfel de raport atunci când programele vor fi deja încheiate. Și sigur că suntem gata să cooperăm cu Curtea de Conturi în acest sens. În ceea ce privește rata de eroare și ce înseamnă de fapt acești 11%, am încercat să vă expun clar poziția mea în această privință. Cred că singura cale de progres este să îl rugăm pe domnul, să rugăm pe doamna reprezentanta Curții de Conturi uh, din ce este alcătuită această rată de eroare. Vă mulțumesc! Grazie. Comisarul Spidra. Mulțumesc, domnul comisar Spidla. Dovolte mi, abych se eh, na, na několika případech eh, dotkl... Eh, one... Doamnelor și domnilor, am să zăbovesc asupra unor cazuri pentru a clarifica chestiunea acestor sume la care s-a ajuns prin metode statistice și să vedem dacă chiar e vorba de bani pierduți până la urmă. Curtea de conturi și ambii comisari au spus cât se poate de clar că nu a fost nicio fraudă în întreaga perioadă. A doua întrebare este dacă asta înseamnă vreo pierdere. Am menționat cazul belgian, am spus că cei 88.000 de euro au fost corectați și redați uzului corect, returnați la bugetul european. Credeam că acesta a fost unul dintre cazurile principale, un caz francez, Fondul Social European, uh, în care 73.000 de euro au fost implicați și din cauza erorilor sau din cauza unui concept diferit folosit pentru sistemul uh, de informare, cofinanțarea a fost uh, prezentată greșit. Însă în lunile următoare, eroarea a fost corectată automat. Deci nu a existat niciun fel de pierdere, însă eroarea a fost una cuantificabilă. Deci eroare da, pierdere nu. Nu putem spune că pierderea netă nu apare niciodată. Asta ar însemna să spunem că trebuie să așteptăm până se încheie complet dosarul. În ceea ce privește sugestia de a separa Fondul Social European aceasta ar put, aceasta ar putea să fie justificată în mod pozitiv, pentru că fondurile, fondurile structurale europene au uh, o altă destinație, altfel de beneficiari. Nu am un răspuns clar acum, știu că poate sună ilogic, dar deocamdată nu pot justifica. În ceea ce privește simplificarea, da, crearea de noi sisteme trebuie să aibă la bază o viziune practică încă din prima clipă, ca să se evite o complexitate prea mare. Cred însă că efortul de simplificare realizat până acum, opțiunea de sumă forfetară în cadrul unora dintre costurile curente ar presupune ca simplif, prin simplificare în cazurile identificate până acum deci trei din patru cazurile din cele identificate până acum nu s-ar fi întâmplat dacă am fi folosit suma forfetară. O altă întrebare a fost cea legată de eficiență. Cred că eficiența și eficacitatea pot fi evaluate prin diferite metode. Însă cred că este o întrebare care merită mai multă atenție și este de asemenea foarte important să se folosească o metodologie foarte corectă, pentru că și metodologia este foarte complicată, dacă dorim să fie eficientă. Mulțumesc. acum uh, reprezentanta Curții de Conturi. Thank you, Chairman, for giving me the floor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș vrea și eu să răspund la unele din chestiunile menționate de membrii Parlamentului. Sigur că, în primul rând, atunci când se încheie dosarele, curtea le auditează. Așa s-a mai întâmplat și înainte, dar nu după modelul asigurării. Acesta este un instrument foarte costisitor pentru un audit și deci ar necesita fonduri suplimentare pentru conturi și deci nu vă pot garanta că aceste proiecte se pot audita cu o metodologie similară ca în cazul uh, declarației de asigurare anuală. Însă vom studia posibilitățile. Acest uh, procent de 11% a strânit multe întrebări. Cum am ajuns la el? Am adunat fiecare euro din cele 2,8 milioane și am uh, tras linie și am constatat că s-a ajuns, ajuns la această cifră. Am extrapolat pe baza erorilor din aceste proiecte din domeniul bugetar. Cred că fără să ținem cont de statistici, uh, cea mai bună dovadă că avem o metodologie foarte solidă este mm, chiar rezultatul de până acum. În ultimii ani, rezultatele au fost similare și sunt corelate cu ideea că audităm aceleași sisteme și proiecte. E vorba de sistemele pentru perioadele precedente. În privința FEDER și FSE, trebuie să amintesc Comisiei dumneavoastră că aceasta nu este o tendință. Anul, adică anul trecut FSE nu a stat mai bine decât FEDER. De îndată ce vom avea o tendință clară, vom putea studia problema. Însă, în eșantionul nostru de 180 ar fi incorrect din punct de vedere statistic să ne pronunțăm separat în privința acestor două fonduri. Ar fi nevoie de eșantioane separate pentru ambele fonduri în acest caz, dar noi nu am făcut decât un singur eșantion comun pentru că modelul de management al acestor două fonduri este uh, similar. Vă mulțumesc! Mulțumesc acum, doamna Ayala Sender. Gracias, presidente. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, um, raportorului pentru prezentarea făcută și de asemenea tuturor celor care au intervenit în cadrul acestui dialog foarte util, uh, domnilor comisari și reprezentanței Curții de Conturi. Aș avea o întrebare adresată celor doi comisari și anume, ar vrea să știu dacă mai există fonduri care să fi rămas neutilizate pentru perioada precedentă anului 2000. Eu îmi amintesc faptul că exista o țară cu un procentaj important de, de probleme, ca să spun așa, și aș uh, dori să știu uh, dacă se poate în detaliu ce s-a făcut în acea perioadă, pentru că nu mai vorbim despre aceste chestiuni, dar într-o întrebare adresată domnului Spidla, Spidla uh, s-a făcut referire la un caz din trecut, un caz care privea Spania. Noi a trebuit să ne să traversăm o perioadă de, de purgatoriu, de transformări și sperăm că așa vor proceda toți, adică să încerce să, să își rezolve problemele. Dar aș vrea să știu ce, dacă mai există astfel de probleme uh, din trecut. Și um, pentru domnul Samețchi, care a primit acest portofoliu în mijlocul mandatului, uh, motiv pentru care ei sunt încă și mai recunoscătoare care reprezintă bilanțul, pentru că a trebuit să-și asume uh, gestiunea colegii care l-a precedat. Și știu că pentru perioada precedentă, celei pe care o examinăm acum, și perioada 2000-2006, în momentul în care a citat uh, cele trei țări cu probleme din Sud, a uitat să vorbească despre Regatul Unit și sigur că se poate face o confuzie în funcție de modul în care sunt prezentate anumite cifre. Nu vreau să supăr pe nimeni, nu vreau nici să mă enervez, dar încă de 5 ani am uh, cerut uh, aceste cifre clare. Când se vorbește despre problemele legate de rambursări, uh, eu sunt prima care cer ca lucrurile să se facă bun, cât mai corect posibil pentru propria mea țară, dar e puțin surprinzător să vedem aici că într-o țară care dispune de puțin mai mult de un miliard, cum este țara mea, uh, se spune că noi creăm cele mai multe probleme, pe când dacă ne uităm la alte țări, cum este Regatul Unit, uh, e un raport de la 1 la 5, conform tabelului pe care îl avem în față. Însă nu se știe exact cum uh, toate, nu se, nu se cunosc toate sumele gestionate pentru fiecare țară. Eu totuși mi-am făcut socotele, deși n-am făcut studii uh, Uh, științifice, nu sunt specialist în domeniu, dar când văd acest tabel în fățișa nouă de domnul Spidla, uh, mă gândesc că e păcat că se oprește la 2006 și că nu figurează acolo și fondul de coeziune, dar dacă facem adunarea, am putea face comparații mai bune. Sper că pe viitor, în anii ce vin, vom putea să dispunem de cifre care să ne permită să facem comparație mai corectă, pentru că dacă vedem cazul Spaniei cu 1,1 miliarde, și nu se include și fondul de coeziune, eu văd că este un raport de 1 la 1,41% pe, pe când uh, Regatul Unit, țara la care nu s-a referit domnul comisar, care gestionează 169 de proiecte cu o cifră mai redusă, avem 17.000 pentru gestiune și avem un raport de 0,9%. Deci, pentru ca cetățenii europeni să înțeleagă foarte exact cum stau lucrurile, pentru ca să nu existe nicio confuzie, pentru ca noi să arătăm că suntem pe calea cea bună, ne îndreptăm în direcția corectă, uh, aș dori să fie înfățișate corect uh, toate situațiile în fiecare țară, pentru ca toți, cu toți împreună să încercăm să avem uh, cea mai bună gestionare posibilă. Și dacă vrem să obținem acest rezultat, eu aș solicita să se facă bine socotelile. Totdeauna asta, arătate cu degetul țările din Sud și celelalte sunt uh, cumva uitate, deși văd că sunt aceleași cifre ca și în cazul țărilor din Sud. Vă rog pentru un răspuns, domnule comisar. Da, mulțumesc. Că despre corecțiile financiare legate de perioada 90, 94, 99, am încheiat aproape toate deciziile, am luat toate deciziile, sau aproape toate, deși unele vor fi luate, ultimele vor fi luate în următoarele două luni. Există o rezervă, mai există mm, decizii contestate sau neclare pentru... A, da, sunt contestate de către statele membre și rezolvarea lor este acum în mâinile Curții de Justiție. Așadar, aceste probleme vor fi, nu vor fi finalizate uh, cel mai curând posibil, cât despre, core, uh, cât despre um, fiabilitatea datelor pe care vi le-am prezentat. Aș dori să vă spun că nu am menționat Regatul Unit, uh, dacă nu am făcut așa, nu am făcut-o intenționat. Criteriul pe care l-am utilizat în, când am menționat cele trei țări a fost că acestea, într-un fel, au o situație deosebită ce privește magnitudinea corecțiilor. Uh, Regatul Unit e pe locul 4 pe lista. Totuși, distanța dintre primele trei țări, Spania, Italia și Grecia, și, ce, și cea de-a patra, Regatul Unit, este una însemnată. Dar sigur că pe viitor cred că ar trebui să vă punem la dispoziție date și mai fiabile care să arate nu doar problemele financiare, ci și relativa pondere a corecțiilor financiare legate de alocarea pe, pentru fiecare stat membru. Asta ar fi o prezentare mai ușor de înțeles și mai clară a situației corecțiilor. Sigur că vom încerca să facem așa data viitoare. Mulțumesc și acum domnul Spidla. Mulțumesc. În primul rând doresc să răspund la întrebarea cu situația pro, eh, programării 94-99 pentru anii 94-99. Am încheiat eh, circa 40, 94% din programele noastre, 1159 și 73. 73 eh, este cifra care iese în evidență Uh, din vari motive, cum ar fi faptul că unele proceduri se află în fața unor instanțe, în unele state membre, deci probabil că va mai dura. Și s-a mai pus o întrebare în legătură cu Spania. Eu aș dori să spun că Olaf în 2003 a efectuat o anchetă în Spania și ancheta a fost închisă, dosarul a fost închis în 2004 Presa a reflectat această situație în 2002, a atras un semnal de atenție și pe data de 9 noiembrie acestui an, cazul a reapărut în atenția noastră. Formularea a fost una identică. Așadar, cred că jurnaliștii au utilizat uh, vechile date. Cazul acesta este destul de complex de aceea Comisia a făcut tot posibilul, a adoptat toate măsurile posibile, a înființat un grup uh, de lucru care a um, făcut o anchetă în detaliu, pe fond. Am reușit să ajungem la un acord cu statele membre în cauză, uh, cu, cu statul membru în cauză, deci Spania, acord în care s-a vorbit de 105 miliarde pentru corecții se budou eh, provedeny státem. Și blocarea 2,3 milioane de euro. Șpanielsko. Și acum eh, așteptam, eh, am, și apoi am așteptat măsuri din partea statului spaniol. Corecțiile au fost făcute în 2004-2005 și un nou sistem de finanțare a fost introdus. Uh, am organizat o nouă sesiune de formare, iar în 2004 programul care a fost afectat, din păcate, de multe erori, a făcut uh, obiectul unui nou audit uh, din partea Direcției Generale pentru Ocupare. La la fel de multă atenție a fost acordată programului de uh, autoritățile de audit uh, naționale spaniole. Deci se poate spune că acest program a fost uh, controlat sub toate fațetele și a fost monitorizat cu cea mai mare atenție. Din câte știu eu, cu suficientă atenție. Și aș dori să menționez că am făcut acest lucru în, cu cea mai bună cooperare a, din partea autorităților spaniole. Mulțumesc, doamna Gras. Mulțumesc. Procedura aceasta de descărcare ajunge la limita posibilităților sale. Răspunsurile la întrebările noastre au ajuns ieri la ora 7 și nu am putut să le studiez în întregime, ceea ce regret foarte mult ar fi bine să avem cel puțin 24, la, 24 de ore la dispoziție pentru a examina aceste chestiuni și pentru a avea o adevărată dezbatere. La sfârșit am putea pune întrebările care, eh, care se impun. Aș vrea să abordez patru puncte. În primul rând, declarația de asigurare pe care a instituit-o Comisia anul acesta, care reprezintă circa 4% în ceea ce privește fondul social, cred că este foarte important, este interesant să vedem cum evaluează cei doi comisari rezultatele și semnificația acestor eșantioane. Eșantionul uh, comisiei este mai uh, ridicat decât cel al curții de, curții de conturi. Uh, în ceea ce privește fondul social, așa cum spune și Curtea de Conturi, avem impresia că nu putem face mare lucru. Însă, în ceea ce privește secțiunea DECA, rezultatul nu este semnificativ. Apoi, în ceea ce privește Grecia, am citit în presă faptul că Grecia este foarte activă în ceea ce privește falsificarea de statistici. Ar fi interesant de aflat ce face Comisia pentru fondul social. De ce garanții dispune Comisia pentru a se asigura că statisticile sunt bune? Ceea ce a extrapolat Comisia nu este foarte fiabil. Al treilea caz, Spania. Ceea ce frapează este că Spania este un caz aparte În ceea ce privește fondul de coeziune, se poate vorbi despre un caz special pentru că s-a depășit media puterii de cumpărare a țărilor din uh, Uniunea Europeană. Fondul de coeziune își uh, propune să ajute statele și dacă nu au nevoie de sumele acestea, ele sunt uh, alocate altor state. Sunt pentru o repartizare diferită. Următorul punct, atât în ceea ce privește Germania cât și Spania, ne confruntăm cu probleme în ceea ce privește notificarea neregulilor mai precis felul în care se face notificarea și mă întreb ce a făcut Comisia pentru ca această notificare a regulilor să se îmbunătățească. Se exercită presiuni financiare pentru a se obține o ameliorare. Ce ați făcut pentru a îmbunătăți notificările? Amintesc că există un raport de inițiativă al colegului Museto, colegul care nu mai este în Parlament deja de mai multă vreme. Din cauza acestui raport, Parlamentul a cerut să se declanșeze o procedură de încălcare împotriva Spaniei. Nu aș vrea să fac șantaj sau să îi hărțuiesc pe colegii spanioli, însă acesta este adevărul. Încă un punct, în raportul directorului general afaceri regionale la pagina 42. Sper că aveți acest document. În acest raport, deci, există o statistică cu privire la corecțiile financiare pentru exercițiul 2008 pentru fondul de coeziune și fondul social și anumite rubrici nu figurează pentru statele noi membre. Există state, cum este Irlanda, care primesc foarte mulți bani ori nu sunt menționate cifrele. Există o corecție a posteriorii sau nu? Și în ceea ce privește țările care nu figurează mă gândesc că ar fi interesant să avem uh, informații în special în ceea ce privește Irlanda. Cât privește uh, afacerile generale, nu există sisteme de control validate pentru Bulgaria. Nu există validare, deci nu există nici rezerve, să înțeleg. Aș vrea să știu când se va valida sistemul de control, în așa fel încât să se poată efectua plățile. Um, as în ceea ce privește datele și statisticile, trebuie să ne amintim că datele analizate de comisie și de Curtea de Conturi sunt diferite de datele analizate de serviciile economice și financiare ale Comisiei. Uh, știu care este situația datelor statistice în anumite state membre. Însă vorbim aici despre un set diferit de date. În politica regională lucrăm cu tranzacții, plăți și cheltuieli și acestea sunt diferite de datele colectate de Uh, oficiile statistice din statele membre. Deci noi avem o altă zonă de interes. Atâta timp cât nu identificăm erori și nu avem îndoieli, nu avem motive să punem sub semnul întrebării statisticile oferite de statele membre. Auditurile sunt efectuate pentru a identifica erorile și pentru a le corecta. Să se corecteze de către statele membre sau de către comisie. În ceea ce privește punctul 2, întrebarea era dacă erorile persistă în anumite state membre și dacă nu ar trebui să identificăm un mecanism care să reducă finanțarea pentru aceste țări. Aș vrea să subliniez că în două cazuri, inclusiv în cazul Spaniei, s-a prevăzut un mecanism de phasing out, ceea ce înseamnă că se va scădea finanțarea din bugetul european până în 2010, până la sfârșitul anului 2010 în ceea ce privește angajamentele. În ceea ce privește Irlanda, nu vă pot da un răspuns. Va trebui să verificăm informațiile și să vedem dacă lipsește cazul irlandez. În ceea ce privește Bulgaria, în Bulgaria încă mai avem probleme cu evaluarea. Multe dintre programele care au fost uh, verificate au fost uh, respinse de serviciile noastre. Între timp, guvernul s-a schimbat am uh, avut contacte intense cu noul guvern. Se pare că noul guvern a instituit uh, schimbări administrative importante și pot să vă informez că, potrivit cunoștințelor de care dispun și potrivit evaluării pe care am făcut-o, Noile măsuri luate de guvernul bulgar sunt promițătoare. Se insistă asupra necesității de a institui controle de gestiune adecvate și credem că com serviciile comisiei trebuie să fie susținute și credem că se vor obține rezultate pozitive în următoarele luni. Însă este o impresie timpurie mai degrabă decât o convingere fermă. Vă mulțumesc. Grazie. Mulțumesc. Domnule comisar Șpidla, doriți să interveniți? Prima întrebare la care vreau să răspund este cea legată de mini-DAS. Aș vrea să spun că acest studiu a fost unul foarte interesant și um, a dat rezultate clare și anume că noile reguli pentru noile perspective au declanșat ameliorări. Dar putem spune și că fiecare metodologie are limitele sale, deci nu putem spune că ne-am atins obiectivul final. A fost un exercițiu interesant, un experiment interesant care arată că suntem pe calea cea bună. Dar cred că ar fi prea devreme acum ca să tragem concluzii mai aprofundate. În ceea ce privește Grecia, Curtea de Conturi, conform celui mai recent audit, nu a identificat nicio eroare pentru Grecia. Deci, din acest punct de vedere, se pare că Grecia a fost unul dintre cele mai bune state membre. În privința Bulgariei, în perioada 2000-2006, Bulgaria nu a uh, tras niciun fel de fond. Deci, uh, nu se găsesc aceste date în declarația directorului general. Iar pentru noua perioadă nu am primit declarația de asigurare și deci Bulgaria nu a primit încă finanțare. Mulțumesc, dragi colegi. Ne aflăm într-o situație de schizofrenie în calitatea noastră de Comisie de Control Bugetar, pentru că suntem responsabili pentru utilizarea eficientă și regulată a banilor contribuabililor. Vorbim de obiective, de indicatori, de cote și de multe alte concepte Uh, care ne plac foarte mult, dar cred că ar trebui să ne asumăm și răspunderi. Există situații în legătură cu care știm precis ce responsabilitate poartă statele membre și ce responsabilitate poartă administrația Uniunii Europene. Trebuie să colaborăm cu Comisia pentru a ameliora această situație și cred că suntem foarte mulțumiți de această situație. a statelor membre în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, dar sunt prea puțin mulțumit de situațiile din landurile Republicii uh, Federale, care dă uh, ministrului federal un rol mult prea important. De asemenea, cum putem indica cine este cu adevărat responsabil? M-ar interesa să aflu cum se continuă planul de consolidare al Comisiei în legătură cu gestionarea fondurilor și care sunt statele membre care în perioada 2000-2006 nu au furnizat încă informațiile? Unde sunt goluri încă în prezentarea cifrelor? pentru că știm care trebuie să fie repartizarea sarcinilor, dar aș vrea să întreb pe ambii comisari ce erori au făcut uh, ce erori s-au făcut și ce sfaturi veți da succesorilor dumneavoastră pentru viitor, pentru a se reduce uh, această rată de eroare. Well, as, as I have already mentioned, da, um, Samețchi, după cum am menționat deja, Comisia a făcut un număr de pași, a, a avut un număr de inițiative conform planului de acțiune pentru ca statele membre să ajungă la, să dispună de mai bune informații în legătură cu regulile și regulamentele care trebuie aplicate structural funds pentru a gestiona corespunzător aceste fonduri. Am menționat deja faptul că um, există diverse informații puse la dispoziție de comisie, care de asemenea organizează formare pentru personalul din statele membre um, care este implicat în gestionarea fondurilor și indirect pentru beneficiar uh, avem uh, o serie de publicații avem un formular electronic uh, prin care se diseminează informațiile. Un forum uh, a fost stabilit pentru diseminarea de informații set of new guidelines. Uh, și de asemenea un nou set de uh, um, linii directoare pentru statele membre care a beneficiat și de uh, reacțiile statelor membre care ne furnizau informații în legătură cu realitatea de pe teren, care ne permiteau și nouă să ne îmbunătățim acțiunea. Uh, asta uh, se făcea în fiecare an și s-a dovedit în unele cazuri că statele membre au putut utiliza cum se cuvine fondurile, altele aveau nevoie de susținere suplimentară din partea Comisiei. Uh, deci situația e diferită de la stat la stat. Comisia intenționează să completeze, să aducă la bun sfârșit planul de acțiune până la sfârșitul anului și să vă înfățișeze cum stau lucrurile în februarie, luna februarie actului, uh, a anului viitor, cu rezultatele acestui plan de acțiune, dar sigur că uh, în ce privește cifre mm, foarte clare sau impactul uh, în, pe teren, acestea nu vor putea fi vizibile decât în aprilie 2010, atunci când cheltuielile vor fi examinate de Curtea de Conturi și de Comisie acestea fiind formate din cheltuielile făcute din noua perspectivă cu noua metodă de control și de gestionare. Președintele, mulțumesc. Domnul Piper. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst eine Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi uh, aș avea observație uh, pentru domnul Spidla. Dânsul a vorbit despre decuplarea fondului social și fondul, de fondul structural. Cred că, de fapt, se va produce exact situația inversă decât cea scontată. Nu se va înregistra nicio ameliorare a situației, pentru că asta ar, nu ar însemna altceva decât că va crește importanța Comisiei cu sisteme de control care încă nu au fost puse la punct și cred că noi din Parlament nu vedem lucrurile la fel ca cu domnul Spidla. Și aici l-aș întreba și pe domnul uh, Samețchi în acest procent de 11% de care s-a tot vorbit și care se repartizează uh, pe diverse state membre, în, uh, vedem că în ultimii 10 ani există recidiviști, adică state membre care niciodată nu procedează corect. Și atunci întreb, Comisia nu oare nu s-a gândit la controle, mecanisme de control bilaterale, deci între instituțiile europene și un anumit stat membru, mecanisme de control de tip bilateral, pentru că nu e posibil ca cele 27 de state membre să uh, aibă toate de suferit, doar pentru că un număr mic dintre ele nu acționează corect. Și mm, nu știu, vreau să, aș vrea să știu dacă colegiul comisarilor s-a gândit la o soluție. Uh, <clears throat> well, so far the... Mulțumesc. Um... Domnul Sameschi, deci până acum nu s-au luat măsuri uh, de natură juridică de către comisie pentru un tratament diferit față de statele membre. Cu toate acestea, uh, la Comisia are loc o dezbatere în legătură cu viitorul politicii de coeziune după perioada 2013. Și ne-am gândit la soluții diferite în care, pe de-o parte, să există un fel de abordare diferențiată în funcție de statele, de fiecare stat membru, în care unul din criteriile de diferențiere să fie corectitudinea controlului uh, gestiunii de-a lungul vremii. De exemplu, ne putem gândi la un fel de contract de încredere cu statele membre care au rezultate bune și față de care putem avea o abordare mai puțin constrângătoare. Uh, să avem o abordare mai flexibilă pentru a le răsplăti performanțele bune din trecut. Și pe de altă parte, în general, ne gândim dacă o mai mare diferențiere a metodelor de control și de management nu ar putea fi aplicată, pentru că avem situații diferite uh, referitoare la fluxul de fonduri și în legătură cu dimensiunile administrației și dimensiunile de alocare în statele membre. Avem state mici cu alocări destul de neînsemnate, state membre mari cu alocări mici, în care politicile de coeziune nu joacă un rol mare și avem uh, state mici cu administrații mici reduse și cu uh, fluxuri de fonduri importante provenind de la politica de coeziune. Deci sunt combinații diferite ale celor doi parametri pe care am evocat. Deci uh, dimensiunea administrației și a statului și dimensiunea fluxului, dimensiunea locărilor. Și acest uh, argument ar putea fi utilizat pentru un nou tip de sisteme de control uh, al gestiunii care să fie diferențiate. Deci avem în vedere aceste modificări, însă reflexia nu a fost finalizată Pentru că prima dată trebuie să finalizăm dezbaterea privitoare la po- uh, viitorul politicii de coeziune în cursul anului 2011. Președintele, mulțumesc, domnul Sondergaard. Eh, eh, eh, Domnule președinte, am o întrebare și anume, mă bucur că, um, mă bucur să aud că comisarul Cernetski este convins că acest procent de 11% se datorează unor erori și nu fraudei. În ce măsură e vorba despre eroare sau fraudă depinde de intenție. Eroarea este ceva ce comiți dacă nu ești informat. Însă, dacă este o eroare comisă intenționat, e vorba despre fraudă aș vrea să știu pe ce vă bazați atunci când sunteți convins că nu este vorba de fraudă. Vă bazați doar pe calculele care provin de la statele membre? Aș vrea de asemenea să știu ce crede Curtea de Conturi. Credeți că nu există o cifră în privința căreia nu se știe dacă e vorba de erori sau fraudă? Well, first of all, let me say that, uh... În primul rând, dați-mi voie să spun că noi credem în rezultatele obținute de Curtea de Conturi Curtea de Conturi a afirmat că nu s-au detectat erori. Dincolo de acest lucru, atunci când ne uităm la tipul de erori detectate, ne dăm seama că din cauza tipului de erori putem spune că nu se intenționează să se comită fraudă. De exemplu, în cauza în cazul erorilor făcute în ceea ce privește achizițiile publice sau în ceea ce privește cheltuielile neeligibile. Acestea pot fi identificate ușor ca fiind neintenționate, ceea ce înseamnă că nu este vorba despre fraudă. Cred că Curtea de Conturi va putea explica de ce clasifică aceste erori ca nefiind fraudă. Domnul Olbricht. Aș vrea să urmăresc același element. Ceea ce este interesant în procedura de descărcare, mai ales în ceea ce privește 2008, este analiza care arată care sunt schimbările intervenite între 2000 și 2006 și mai târziu. Pentru că nu trebuie să uităm că perioada 2000-2006 este o perioadă în care am avut o altă procedură, însă în Uniunea Europeană am hotărât să schimbăm procedura, să separăm dezvoltarea rurală de politica de coeziune. De asemenea, să schimbăm metoda și, în al treilea rând, să introducem uh, regula N plus 2 pentru fondul de coeziune. Este o schimbare foarte importantă și poate că întrebarea este dacă s-a produs uh, schimbarea calitativă uh, importantă când uh, am schimbat metoda după 2006. Când discutăm despre procentul de 11%, nu avem foarte multe emoții în ceea ce privește politica de coeziune. Nu încercăm să arătăm că politica de coeziune este o, este o politică în care există uh, posibilitatea de a face fraudă nu avem acest tip de uh, sentiment astăzi. În ceea ce privește achizițiile publice, acești 11% sunt legați direct de achizițiile publice și întrebarea este ca, ce se întâmplă? Care este situația eligibilității? Oare avem alte principii de eligibilitate pe plan european față de pe plan național? Sau problema achizițiilor publice este o problemă reală în Uniunea Europeană? Și politica de coeziune nu face altceva decât să scoată în evidență problema. Politica de achiziții nu ține de politica de coeziune. Achizițiile publice sunt o problemă aparte ar trebui să nu ne concentrăm doar asupra banilor, ci să vedem care sunt problemele legate de eligibilitate și achiziții publice. Unde s-au strecurat greșelile sau problemele? Pentru că trebuie să analizăm aceste aspecte. Ar trebui oare să armonizăm mai mult aceste chestiuni, ar trebui să armonizăm regulile cu privire la eligibilitate în cadrul acestei investiții. Aș vrea, deci, să merg la conținut și să spun că, datorită politicii de coeziune, avem o mai bună analiză a achizițiilor publice. Vă rog. Uh, <clears throat> I think that in principle I agree with... Cred că în principiu sunt de acord cu observațiile făcute de estimații deputați. Există un număr foarte mare de erori care trebuie atribuite diferențelor dintre principiile naționale de fezabilitate și principiile care se aplică în politica de coeziune. Este sursa multor erori. Deci, pur și simplu din punctul de vedere al obiectivului de a reduce numărul de erori, trebuie să postulăm că principiile naționale emergente de legibilitate vor fi cele subliniate în politica de coeziune. Deși nu eu uh, pot să spun că acest postulat este valabil din toate punctele de vedere. Sigur că există o necesitate de a avea diferite sisteme Mm, acest subiect merită o mare reflexie, deși din punctul de vedere strict al politicii de coeziune aș spune că da, așa este. Grazie, onorevole Galfin. Mulțumesc, domnul Galfin. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul comisar Samețchi pentru că el are o poziție foarte deosebită, este responsabil pentru o perioadă în care nu era el comisar și de asemenea a discutat măsuri ale căror rezultate vor deveni evidente doar în mandatul următoarei comisii. De aceea am următoarele întrebări. Am spus că s-au luat măsuri, că s-au făcut ameliorări în 2008, dar să nu uităm că am discutat raportul de descărcare pentru 2008. Ați spune, domnule comisar, că în 2008 Comisia a făcut tot ce a putut ca să cheltuiască fondurile europene în cel mai bun mod în portofoliul dumneavoastră, fondurile structurale. Pentru că, din câte știu eu, în perioada anterioară exista aceeași rată de eroare. Și s-au luat măsuri similare care au dus la rezultate similare. Cea de-a doua întrebare este legată de viitoarele audiere ale viitorilor comisari. Credeți că succesorul dumneavoastră va reuși să își asume uh, angajamente uh, măsurabile în legătură cu ratele de eroare și cu proiectele în cadrul cărora apar nereguli în documente. Și ultima mea întrebare se adresează reprezentantei Curții de Conturi. Curtea de Conturi poate să sape mai adânc atunci când analizează neregulile în folosirea fondurilor europene? On the first issue. La prima întrebare, spune domnul comisar. Vă asigur că Comisia a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a ameliora situația în 2008. Noi am observat o inerție a observațiilor care se acumulează uh, pentru că în 2008 încă nu avem cheltuielile din noile perspective. În 2008 avem încă ca obiect al observației cheltuielile din perspectivele 2000-2006 și prevederile de management și control. Aș spune că paradoxal stabilitatea ratei erorii confirmă faptul că rezultatele pozitive vor fi observate numai în legătură cu cheltuielile din noile perspective. La a doua întrebare, și anume dacă succesorul meu va putea sau ar trebui să își asume angajamente măsurabile. Nu știu dacă el va fi cel care va decide acest lucru, dar eu cred că ar fi destul de riscant pentru oricine să își asume astfel de angajamente măsurabile pentru că până acum nu am văzut rezultatele practice. Aș spune că în 2010 vom putea spune acest lucru, pentru că suma cheltuielilor din noua, noua perspectivă va fi de aproape 100% în 2010. Deci, când primul rezultat va fi atins, atunci, noul comisar și serviciile vor putea să discute în ce măsură să amelioreze ace aceste rezultate printr-o punere la punct, un fine-tuning al sistemului. Cât timp nu avem o schimbare radicală a sistemului, cred că ar fi prea riscant să își asume astfel de angajamente. Vom avea, deci, o perioadă de așteptare de un an, cel puțin. Mulțumesc. În final voi mai da încă o dată cuvântul uh, reprezentantei Curții de Conturi, dar mai avem puțin timp la dispoziție. Dau acum cuvântul domnului Gariga Poledo. Președinte, menționava unul de los comisarios. Mulțumesc, domnule președinte. Unul dintre comisari a spus uh, mai devreme că un anumit ziarist a folosit date greșite uh, pentru a uh, prezenta o imagine falsă a realității cu privire la punerea în aplicare a fondurilor structurale. Cred că e un lucru important și cred că ar trebui să cerem Comisiei să ne furnizeze niște cifre și niște date în modul cel mai clar posibil. Apoi, dacă este vorba de corecții financiare, de recuperări, Cred că ar trebui să ni se prezinte cifrele ce reprezintă pierderile nete. Nu suntem Comisia Regii aici, nu cunoaștem neapărat uh, pe de rost toate detaliile legate de fondurile structurale. Dar atunci când un stat membru face corecții financiare, există posibilitatea ca acesta să-și utilizeze fondurile în alte programe comunitare. Așadar, pierderile nete reale care pot să apară pentru fondurile structurale și fondurile de coeziune s-ar referi mai degrabă la, la date pe care ar trebui să ni le prezinte, de fapt, Comisia Europeană. S-a vorbit de suma de 60 de miliarde uh, a Spaniei, pierderi nete la fondurile structurale, iar corecțiile aplicate nu depășesc 600 de milioane de euro, deci aproape 1% și nici măcar nu sunt bani pierduți, pentru că nu e vorba de fraudă, ci e vorba doar de dificultăți, de probleme de gestiune și e vorba doar de 1% până la urmă. După cum spuneam, nu suntem aici la Comisia de uh, Dezvoltare Regională. Nu e treaba noastră să evaluăm eficiența politicii regionale în statele membre. Însă, pentru o sumă de 60 de miliarde de euro, uh, dat fiind că cunoaștem ce dificultăți administrative ar implica execu executarea acesteia, e clar că statul respectiv are anumite competențe. E vorba de cifre importante pentru că se gestionează fonduri mai mari decât fondurile gestionate de alte state membre. Trebuie să spunem că perioada de programare, începând din 2007, a avut o anumită evoluție. Nivelul de corecție financiar, financiară este mult mai mare la nivelul Comisiei Europene. E aceeași situație ca cea de mai devreme. Nu avem cifrele definitive, nu cunoaștem pierderile nete, uh, reprezentate de aceste corecții financiare de la începutul perioadei acoperite. Deci nu putem trage concluzii pripite. Și deci am să-i rog pe cei doi comisari cât mai repede să ne transmită sau să ne transmită succesorul lor sau succesorilor din februarie cifre care să ne arate că s-a lucrat la nivelul real de executare a corecțiilor financiare Astfel se vor evita confuziile de până acum și se va evita să se ajungă la concluzii pripite care nu corespund cu realitatea. Vă mulțumesc. Comisia. Pot declara că pe viitor vom furniza mai multe informații legate de execuția corecțiilor financiare fonduri și ponderi relative legate de uh, fluxurile spre aceste țări pentru a vedea care sunt corecțiile pentru fiecare stat membru în parte. Eu... Președintele, mulțumesc. Aș vrea și eu să fac uh, câteva observații și, și, și câteva întrebări. Domnule comisar, la început ați spus că trebuie să ieșim din această neînțelegere între uh, erori intenționate și neintenționate. Însă comisia noastră cred că are competența de a înțelege unde există erori și unde s-au comis ilegalități. Cred că știm foarte bine că e obiectivul tuturor să eliminăm uh, formalismele inutile din cauza ora fondurile nu pot ajunge rapid la obiectivele de eficiență și eficacitate. Însă scopul tuturor e o toleranță zero față de infracțiuni și înșelătorii. Eu nu sunt la fel de convins ca dumneavoastră că în anul 2008, de exemplu, au existat cazuri de înșelătorii dacă nu au fost uh, semnalate. Eu cred totuși că uh, organele competente trebuie să verifice situația și mai ales OLAF. Dacă acești indici uh, pe care Curtea de Conturi uh, i ne-a spus că sunt grave, e vorba de contracte de achiziții publice, de licitații. Eu cred că în anumite cazuri pot exista irregularități, nu în toate. Dumneavoastră v-ați referit la regiunile Puglia și Calabria din Italia. Nu sunt la fel de convins ca dumneavoastră că există cazuri de uh, erori și nu cazuri de înșelătorie, dar nu pentru că sunt, uh, o spun eu care sunt președintele Comisiei, ci pentru că asta o spun anchete efectuate de poliția judiciară și de magistratura italiană. Și cred că din acest punct de vedere trebuie să facem mai multe, mult mai multe, pentru că uh, pentru că în zilele trecute Curtea de Conturi uh, a elaborat un document foarte interesant și eu cred că există indicații de erori formale, dar și de încălcări grave ale unor norme. Și din acest punct de vedere vă adresez o întrebare precisă. Bine, a fost deja formulată de unii colegi, dar aș dori să știu în această legislatură. Bine, întrebarea ar putea fi adresată probabil noilor comisari, dar s-ar putea prevedea niște sancțiuni din punct de vedere juridic față de statele care nu respectă aceste norme și care sunt recidiviste, pentru că dumneavoastră uh, v-ați referit uh, că veți la faptul că veți rezolva această problemă în 2013, dar noi, uh, din datele obținute încă din 2006, uh, puteam să înțelegem că existau state care în mod sistematic încălcau anumite proceduri uh, pentru a primi fonduri publice. Și dincolo de sancțiunile cu natură, de natură juridică, mă refer și la sancțiunile de natură politică, pentru că eu personal nu cred că este corect să existe state care în mod constant în ultimii 10 ani să fi respectat regulile și altele pe care le cunoaștem bine și s-au auzit aici câteva nume, sunt uh, aproape totdeauna aceiași, alte state, spuneam, care produc pagube nu doar pentru alte state membre, ci în primul rând pentru statele care primesc fondurile, pentru că cetățenii din statele membre care primesc fondurile și care totdeauna se regăsesc pe lista neagră, nu cred că apreciază acel lucru. Nu este bine nici pentru imaginea statului, nici pentru cetățenii acelui stat. Și din acest punct de vedere, eventual vă întreb dacă puteți, ca semnalarea mea, să o transmiteți viitorilor uh, comisari, pentru că trebuie să evităm ca în 2013 să avem aceeași regiune și întotdeauna aceleași state și aceleași uh, regiuni să fie uh, oaia neagră în aceste rapoarte. Well, thank you for suggesting... Mulțumesc pentru că mi-ați sugerat să transmit mesajul succesorului meu, voi face acest lucru, bineînțeles. Aș vrea să spun însă că, deocamdată, Comisia Europeană nu a identificat niciun fel de motiv pentru a descrie erorile detectate în 2008 drept fraudă. Din câte știu eu, orice cazuri îndoielnice sunt transmise Serviciului Special al Uniunii Europene, serviciilor OLAF și este funcția OLAF să verifice în ce măsură suspiciunile sunt justificate sau nu. Din experiența trecută, știm că 0,11% din cheltuielile totale din uh, bugetul anual pentru coeziunea uh, socială au fost uh, bănuite a fi fraudate și nu a fost fraudă dovedită. Este de 100 de ori mai puțin decât rata de eroare și este vorba încă o dată despre fraudă bănuită. În ceea ce privește sancțiunile juridice, Uniunea Europeană nu aplică sancțiuni împotriva statelor membre care uh, au performanțe slabe. Am putea imagina astfel de sancțiuni, însă ar fi introduse în reglementările financiare sau uh, în uh, perspectivele financiare după 2013. Vă împărtășesc opinia că trebuie să exercităm presiunea asupra statelor membre care au performanțe slabe și una dintre premizele de la care plec pentru viitor este că trebuie să organizăm o dezbatere la nivel înalt politic în Consiliul pentru Afaceri Generale, cel puțin o dată pe an, pentru a discuta despre uh, cât de reglementare sunt uh, cheltuielile, în așa fel încât să existe cel puțin o presiune exercitată de statele membre unele asupra altora. Însă nu este practica noastră de până acum. Mulțumesc, comisarul Spidla. aș vrea să adaug câteva cuvinte. Comisia și serviciile Comisiei au o toleranță zero în ceea ce privește frauda. Asta înseamnă că toate cazurile în care bănuim că se fraudează sunt uh, raportate la OLAF. Colegul meu a menționat deja care este cifra. A trebuit de asemenea să se discute cum se poate îmbunătăți cooperarea între OLAF și Comisia și Comisie în uh, cazurile suspecte de fraudă. Însă trebuie să spun că toleranța noastră în ceea ce privește frauda este zero. Altfel, punem în pericol substanța însăși a politicii de coeziune și a politicii structurale. Finito. Mulțumesc. Din păcate nu mai avem nici, uh, nici măcar un... Avem, mai avem foarte puțin timp la dispoziție, dispoziție, așa că mai dau cuvântul domnului Andreasen și doamnei uh, reprezentante a Curții Curții de Conturi, care s-au pus câteva întrebări, și apoi domnul Liberațchi. Vă rog. I would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să spun următoarele. Comisia și Curtea de Conturi nu se află în postura de a stabili dacă e vorba de erori sau de fraude. Pentru că toată lumea vorbește aici despre intenții uh, rele, intenții de infracțiune și acestea nu pot să fie judecate decât printr-o anchetă penală și deci ar trebui să chemăm poliția pentru asta. Deci, concluzia de, de diferență între fraudă și eroare este pentru mine o diferență foarte greu de stabilit. Sincer, revenind la ce spunea Curtea de Conturi, dacă ceri fonduri atunci când nu ești eligibil, este în orice caz un abuz de banii contribuabililor. Și aș mai vrea să atrag atenția asupra faptului că Curtea de conturi pare să fi identificat că atunci când perioada de încheiere a unui program se apropie de sfârșit, nivelul de risc crește. Și aș dori să întreb acum Comisia dacă nu e cumva vorba de modul de a planifica aceste proiecte. În al treilea rând, ca răspuns la cele spuse de domnul comisar Sametski. dacă ar trebui, să, ar trebui oare să sugerăm o modificare a regulamentului financiar ca să se poată suspenda plăți, plățile atunci când noi credem că fondurile sunt folosite greșit sau se face abuz de ele? Prego, brevemente, per favor. Vă rog, să fiți succint. Vuole Doriți să răspundeți? În attesa do la parola rappresentante. Până atunci dau uh, cuvântul reprezentantei Curții de Conturi. Vă rog, doamna. Mulțumesc, domnule președinte, în legătură cu fraudele. Vreau să spun că sistemele neperformante ă, pot fi atacate și de fraude, nu doar de erori. Dar sunt unele uh, fapte, unele proporții necuantificabile. Se po- poate exista o situație în care uh, pentru un proiect nu există oferte, pentru altul nu există documente în legătură cu licitația, situațiile sunt diverse. Dacă asemenea erori sunt acceptate și nu corectate imediat, există un sistem care va face posibilă frauda. Deci, sau uh, într-un dar, în general, e adevărat ce a spus doamna Andreasen că câteodată nu se poate ști dacă a fost neglijență sau fraudă și organele penale trebuie să se ocupe de aflarea adevărului, dar vreau să spun că, asta am vrut să spun, că sistemele care nu funcționează bine uh, permit apariția fraudelor. Uh, e în curs de pregătire un audit legătură cu cheltuielile și Comisia a repornit uh, plățile în legătură cu acesta, dar e vorba de o, un instrument foarte costisitor, e vorba de 180 de plăți și cred că această discuție va trebui purtată și în viitor. Grație. Două minute, onorevole. Mulțumesc. Și acum domnul Liberați care are la dispoziție două minute, pentru că apoi trebuie să încheiem. Vă rog. Przewodniczący, panowie komisarze, Uh, Nie przybliżyliśmy się jeszcze do napisu. Din dezbaterea de astăzi se desprinde faptul că încă nu uh, ne apropiem de o poziție clară în legătură cu această uh, discuție între, despre erori și fraude. Sigur, eu discuție mai complexă atunci când e vorba de fraude. Însă nu putem să mm, paralizăm situația astfel încât beneficiarii să nu mai dispună de fonduri. Verificăm aici fondurile după o perioadă de 10 ani. Și Curtea de Conturi, în raportul său, face referire la cheltuielile până în anul 2006. La sfârșitul lui 2008, comisarul Sametski a spus că nu s-a făcut referire la perspectivele financiare pentru 2007-2013. Nie jestem pewnym, na bezradna stosunku do uh, Eu nu sunt convins de faptul că Comisia nu are nicio putere în legătură cu situația, cu starea de fapt. Z jakich krajów i z jakich programów są? Aș dori să întreb pe domnii comisar, aș dori să ne spună foarte clar uh, care țări au permis să se efectueze economii și care, ce anume economii s-au făcut, pentru că uh, spunea domnul comisar că nu dispune de informații precise în legătură cu modul de calcul în relevarea erorilor din partea Curții de coturi, însă în același timp dorește să continue cu mini DAS pentru 2007-2013. Dar ce, ce părere are Curtea de Conturi Uh, pe fond în această situație. Ce părere are în legătură cu cele spuse de comisie și fără a mai prelungi dezbaterea, uh, se mai poate citi aici <clears throat> că sunt din ce în ce mai puține decizii în legătură cu uh, corecțiile financiare. Adesea aceste corecții erau considerate de statele membre ca fiind o adevărată sancțiune. Însă cum Putem noi oare face presiune asupra statelor membre dacă aceste corecțiuni financiare sunt utilizate din ce în ce mai puțin? Mulțumesc, eh, mulțumesc domnului președinte pentru că mi-a dat din nou cuvântul. Președintele, mulțumim, eh, mulțumesc și dumneavoastră. Această dezbatere, dezbatere a trebuit să dureze ore în șir, însă din păcate nu mai avem timp la dispoziție și uh, considerațiile acestea ale raportorului vor primi răspuns cu altă ocazie. Mulțumim, mulțumim comisarilor, pentru această dezbatere și acum trebuie să trecem imediat la punctul 5 de pe ordinea de zi. Banca Europeană de Investiții. Și anume Banca Europeană de Investiții. Și urez bun venit, uh, domnule președinte Maestat, căruia mă grăbesc să-i dau cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că m-ați uh, invitat să iau cuvântul încă o dată în fața comisiei dumneavoastră. Într-adevăr, chiar dacă tratatul nu prevede nimic, eu unul cred că este normal ca președintele unei instituții europene să răspundă la întrebările cetățenilor europeni. De altfel, v-am transmis o scrisoare în care am descris uh, felul în care se aplică recomandările formulate de diferitele comisii ale Parlamentului în ultimii ani. Ați văzut, probabil, că în ceea ce privește quasi totalitatea recomandărilor care depind de bancă, aceste recomandări au fost uh, urmate. Există și recomandări făcute de Parlament care nu depind doar de Banca Europeană de Investiții. Pentru a da un exemplu, în raportul asupra anului 2006, domnul Odi a, a insistat asupra necesității de a supune banca la supervizare bancară. Am uh, arătat imediat că banca este disponibilă să fie supusă unui astfel de control, însă soluția nu depinde de noi. Soluția evidentă era să ne supunem supravegherii băncii centrale europene, pentru că această posibilitate este prevăzută de tratatul de la Maastricht, însă pentru aceasta e nevoie de decizie în unanimitatea statelor membre și este clar că nu există unanimitate între statele membre pentru a încredința uh, acest, um, această sarcină băncii centrale europene astăzi în Consiliul ECOFIN am discutat despre o propunere cu privire la supravegherea bancară, o propunere care transformă cepsul ul într-o autoritate bancară europeană. Textul nu prevede nimic în ceea ce privește Belgia, însă îmi permit să sugerez că poate că e o ocazie pentru dumneavoastră să reveniți asupra acestei chestiuni și să sugerați că misiunile acestei noi autorități bancare ar trebui să includă o supraveghere a Băncii Europene de Investiții. Confirm așadar disponibilitatea noastră în această privință. Între timp a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Tratatul de la Lisabona prevede o consolidare a Comitetului de Verificare, un comitet care raportează, își raportează în fața um, guvernatorilor băncii și vom putea numi observatori. Nu vorbesc despre organismele băncii, ci despre Consiliul Guvernatorilor. Consiliul Guvernatorilor poate să revizuiască componența Comitetului de Verificare și avem intenția să propunem guvernatorilor să se asigure că în acest comitet de verificare, care va trece la 3 la 6 membri, să veghem așadar ca în acest comitet să există membri care au experiență în ceea ce privește supravegherea bancară. Adaug că Tratatul de la Lisabona extinde misiunea acestui comitet de verificare pentru că e vorba nu doar de conturi, și de uh, regularitatea financiară, ci și respectarea celor mai bune practici bancare în măsura în care sunt aplicabile unei instituții cum este Banca Europeană de Investiții. În așteptarea unei soluții mai radicale, cred că ar putea fi utilă o soluție intermediară. Pe de altă parte, în ceea ce privește instituirea Basel II, am dorit să am dorit să aplicăm formula cea mai avansată Basel II. Trebuie să beneficiem de consilierea unei instanțe abilitate și deocamdată autoritatea luxemburgheză ne ajută. Aș vrea să adaug că începând cu acest an, Banca Europeană de Investiții este eligibilă pentru a fi a, a participa la politica monetară împreună cu Banca Centrală Europeană trebuie să adreseze informații Băncii Centrale Europene în ceea ce privește gestiunea riscului de lichidități. Pot să vă spun că experții au fost surprinși în privința sofisticării sistemului nostru de gestiune a riscului de lichiditate. Acesta este un exemplu în ceea ce privește monitorizarea pe care a formulat-o Parlamentul însă, repet, toate acestea nu depind în întregime de Banca Europeană de Investiții. E evident că anul acesta principala preocupare a Băncii Europene de Investiții a fost uh, de a răspunde la uh, cererea formulată de statele membre de a aduce un răspuns la criza financiară și economică și la cererea acționarilor noștri am uh, crescut uh, volumul de împrumuturi. Înainte de criza din 2007 împrumutam 45 miliarde de euro. Anul acesta uh, vom împrumuta 75 de miliarde, dintre care 70 Uniunii Europene. O creștere semnificativă și, așa cum ne-au cerut-o acționarii, această creștere a fost menită să susțină întreprinderile mici și mijlocii printr-o nouă formă de credite acordate băncilor. Băncile primesc finanțarea din, finanțare din partea Băncii Europene de Investiții, însă pentru a îmbunătăți creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și avem un nou tip de contract care stabilește exigențe mai ferme în ceea ce privește transparența și transmiterea efectivă a unui avantaj financiar întreprinderilor mici și mijlocii. A doua orientare prioritară este legată de finanțarea proiectelor care contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice. Anul acesta, Banca Europeană de Investiții va uh, finanța proiecte în valoare de 15 miliarde de euro, proiecte care vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și dau câteva cifre. În 2008 am finanțat proiecte în valoare de 2 miliarde 200 de milioane de euro în ceea ce privește energiile regenerabile, și anul acesta vom finanța proiecte în valoare de 2500 de miliarde. Este vorba despre gestiunea electricității. Tot în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice, am instituit o nouă facilitate, ECTF, care finanțează proiecte de cercetare pentru construirea de motoare sau și pentru uh, producerea de carburanți mai ecologici. E vorba despre construirea de automobile care să respecte noile norme de emisii care vor intra în vigoare în 2015. În ceea ce privește orientările fixate de acționari, vom face un efort accelerând rambursările în țările și regiunile care au fost uh, grav afectate de criză. Anul acesta am uh, împrumutat țărilor baltice uh, Ungariei, României, țărilor care au fost uh, afectate mai grav. Un alt eveniment de actualitate este intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Există un protocol care modifică statutul Băncii Europene de Investiții. Se fac șase modificări. Prima modificare ne permite să ne asigurăm, să, să ne asumăm mai multe riscuri. Până în prezent, trebuia să constituim un provizion special pentru a ne asuma riscuri mai mari. De acum înainte nu va mai fi necesar pentru că în noul tratat uh, riscurile sunt considerate ca făcând parte integrantă din misiunea uh, instituției noastre. Nu ne vom asuma riscuri uh, Uh, prea mari, însă vom încerca să finanțăm uh, proiecte, în special proiecte de cercetare și dezvoltare. A doua schimbare adusă de tratatul de la Lisabona, de acum înainte, asistența tehnică pe care am dezvoltat-o în mod foarte limitat și întotdeauna legată de un împrumut uh, anume, asistența tehnică, deci, devine o linie care finanțează afaceri uh, din partea Băncii Europene de Investiții. O altă schimbare, fără să adoptăm un tratat, vom putea crea filiale cu acordul guvernatorilor, apoi, când va fi necesar, vom putea să uh, avem participări directe în întreprinderi. Până acum făceam acest lucru în mod indirect, prin fonduri de infrastructuri, de acum înainte vom putea asuma aceste participări este o posibilitate care ar putea fi utilă în anumite cazuri excepționale în care Uniunea Europeană ar considera util ca BEI să uh, își asume o participare. Al, cincilea, al cincea modificare este adoptarea Uh, raportului între fondurile proprii și totalul împrumuturilor în curs, noua definiție care figurează în statut datorită tratatului de la Lisabona adoptă o definiție mai largă a fondurilor proprii, ceea ce ne va permite o marjă de manevră mai uh, mare și, în sfârșit, am făcut deja aluzie la acest lucru. Tratatul de la Lisabona sporește rolul Comitetului de Verificare, se crește numărul membrilor Comitetului de Verificare de la 3 la 6 și se verifică conformitatea cu cele mai bune practici bancare. În 2010, se va pune o întrebare care va atrage atenția mai multor membri ai Parlamentului, discuția cu privire la revizuirea mandatului extern. Banca Centrală de Investiții are drept uh, teren uh, central Uniunea Europeană. Peste 90% din operațiuni sunt în Uniunea Europeană. Pentru a acționa în afara Uniunii Europene, nu putem acționa decât pe baza unui mandat care ne este conferit fie printr-un tratat, este vorba despre acordul la Cotonou pentru țările ACP, fie printr-o decizie a Consiliului care de, decide cifra maximă a împrumuturilor pe care le putem acorda unei regiuni și în ce condiții. La ora actuală există o lipsă de claritate pentru că diferitele mandate conțin termeni destul de diferiți. Putem face operațiuni într-o regiune, dar nu în alta. Putem finanța proiecte într-o uh, regiune și nu în alta. În anumite cazuri, mandatul seamănă cu un mandat de dezvoltare, în alte cazuri nu. Credem că această revizuire a mandatului extern ne-ar putea permite o clarificare și pentru prima dată Parlamentul va juca un rol important pentru că decizia aceasta cu privire la mandatul extern nu poate fi luată decât de către Consiliu și ne aflăm în cadrul unei proceduri de codecizie cu Parlamentul. În sfârșit, câteva cuvinte în ceea ce privește dorința de transparență și dorința de a lupta împotriva oricărei forme de corupție. Am adoptat o politică de toleranță zero în ceea ce privește frauda și corupția, de îndată ce un membru al staffului are indicii în ceea ce privește existența unei fraude sau existența corupției, trebuie să semnaleze acest lucru. Din păcate, se practică din când în când. Semnalul de alarmă este tras de un membru al Parlamentului, al uh, personalului. Am uh, luat măsuri pentru a-i proteja pe cei care uh, denunță fraude, în așa fel încât toți să poată semnala un început de corupție. Deci aceste persoane care informează sunt protejate și de îndată ce aflăm de existența unei fraude, instituim o procedură în colaborare strânsă cu OLAF. Trebuie să spun că avem o colaborare strânsă cu OLAF-ul. În ceea ce privește centrele financiare offshore, care au reținut uh, atenția în ceea ce privește reuniunile în cadrul reunilor G20, am uh, revizuit poziția noastră pentru a urma recomandările G20. Asta înseamnă că menținem interdicția care exista deja de a finanța promotori care au legătură cu o jurisdicție care figurează pe lista neagră. Asta e de la sine înțeles. Interdicția este menținută, cu excepția cazului în care este vorba despre o investiție care este situată în țara în cauză. Ne asigurăm că investiția nu implică o formă de evaziune fiscală sau de practică ilegală. Am mers mai departe când un promotor este situat nu pe lista neagră, ci pe lista gri a OCDE-ului, cerem înainte de semnarea contractului să se relocalizeze într-o jurisdicție care nu figurează pe listă. Suntem singura instituție financiară internațională care a adoptat această prevedere. Sperăm că și celelalte vor face același lucru și că vom menține presiunea. În toate noile contracte am uh, prevăzut o dispoziție în care am afirmat că dacă țara în care se află promotorul se află pe lista gri, va fi obligat să se relocalizeze într-o perioadă de un an sau să ramburseze creditul pe care l-a primit din partea Băncii Europene de Investiții. Și trebuie să spun că, din acest punct de vedere, suntem lideri în ceea ce privește lupta împotriva acestor centre offshore. În ceea ce privește transparența, cei dintre dumneavoastră care au avut curiozitatea să se uite pe site-ul web au constatat că este uh, foarte bogat în informații față de acum câțiva ani. Suntem singura instituție, de exemplu, care și-a publicat planul de afaceri pentru următorii trei ani. Arătăm uh, ce anume intenționăm să investim în diferitele sectoare de asemenea politica de împrumuturi în mare domenii, transporturile, energia, pentru a vedea că ne conformăm cu politica anunțată, de asemenea declarația cu privire la standardele de mediu și sociale pe care le vom aplica pentru a permite monitorizarea și um, interpelarea Băncii Europene de Investiții, o listă cu proiectele care sunt în curs în așa fel încât uh, investitorii să reacționeze înainte de discuție din Consiliul de Administrație și veți găsi, de asemenea, rapoartele redactate de unitatea noastră independentă de uh, redactare a posteriorii, rapoarte critice uneori, pentru că nu toate proiectele din trecut sunt uh, pozitive, există critici care permit dezbateri, care permit uh, ameliorarea lucrurilor pe viitor. De asemenea, vrem să ne armonizăm uh, pe regulamentul 1367 cu privire la Convenția de la Arhus. Acest lucru a făcut obiectul unei consultări publice în două runde. Tocmai s-a încheiat a doua rundă a consultării publice și foarte curând vom uh, da publicității politica de transparență și acces la documente. Cam asta a fost, uh, domnule președinte, am făcut un bilanț și sunt uh, la dispoziția comisiei dumneavoastră. Grazie, președinte, per la... Mulțumesc, domnule președinte, pentru capacitatea de sinteză și informațiile importante pe care ne le-ați oferit. Acum, acum raportorului domnului Doge. <clears throat> Eh, mulțumesc, domnule președinte. Domnule Maistat, în primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru calitatea extraordinară și eh, detalierea de care face dovadă documentul pe care ni l-ați prezentat tuturor. De asemenea, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit aici personal și pentru că ne-ați făcut această prezentare cu scopul de a informa Parlamentul European și, uh, mai important, de a informa pe contribuabilii din Uniunea Europeană. Aș dori să-mi rezum pe scurt contribuția. Am trei uh, idei de menționat și aștept cu nerăbdare comentariile colegilor care vor fi cu siguranță benefice pentru raportul meu. Cred că trebuie să ne ocupăm de trei chestiuni. Atunci când uh, revizuim raportul pe 2008 al BEI. Banca trebuie să uh, facă obiectul unei evaluări referitoare la progresul din 2008. De asemenea, trebuie să vedem cum au fost afectate operațiunile băncii de criza financiară în 2008 și, de asemenea, trebuie să vedem ce s-a întâmplat în anul anterior. Și anume, dacă propunerile făcute în anul anterior au fost integrate în operațiunile băncii în 2008. Iată deci cele trei aspecte pe care aș dori eu să le menționez și cred că acestea arată că Banca Europeană de Investiții a avut o activitate reușită în 2008 și că proiectele au fost pline de succes, la fel cum s-a întâmplat și în anii anteriori și în perioadele anterioare am convingerea că avizul Parlamentului și pozițiile formulate vor uh, reprezenta o reacție pozitivă. Dat fiindcă nu avem mult timp la dispoziție, Aș dori să nu intrăm în detaliile statistice și să menționăm toate cifrele din raport. Am auzit prezentarea domnului Maistat cu toții și cred că există o recunoaștere clară și nu putem și noi decât să recunoaștem tot ce a făcut banca și ce activitate a avut în 2008. Poate că repetăm prea multe sloganuri, de exemplu că trebuie să ducem Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni, mai ales în astfel de perioade în care cetățenii simt uh, direct pe pielea lor impactul operațiunilor Uniunii Europene. Ar trebui să se recunoască faptul că instituțiile europene pot să schimbe ceva în viața de zi cu zi a cetățenilor. Foarte des vorbim despre reacțiile lente ale Uniunii Europene extinse și ale instituțiilor europene, mai ales ale băncilor, care sunt foarte lente atunci când oferă credite, dar sunt foarte rapide atunci când vine vorba de recuperarea banilor și de încasarea diferitelor taxe. În 2008, uh, în ceea ce privește opinia publică referitoare la acțiuni lente, cred că Banca Europeană de Investiții a dovedit că se poate acționa și invers, adică foarte rapid. Banca Europeană de Investiții a reacționat rapid la criza financiară și am auzit acest lucru și din prezentarea domnului Maestat. Banca și-a desfășurat operațiunile de creditare și de asemenea a dobândit fonduri externe pentru a contribui la uh, activitatea de uh, redresare economică, la planul de redresare economică al Uniunii Europene. Și nu putem spune în cele din urmă că există vreo instituție perfectă. Deci, nici Banca Europeană de Investiții nu este o instituție care funcționează perfect. Însă, cred că s-au făcut uh, progrese foarte importante pentru a spori transparența activităților băncii și pentru a spori controlul cu toate acestea nu putem să ne culcăm pe lauri. Nu putem să fim uh, pe deplin satisfăcuți. Vicepreședintele Comisiei a formulat niște recomandări în perioada anterioară și cred că sunt justificate în ceea ce privește activitatea BEI. Aș dori să subliniez doar două dintre acestea. În perioada care ne așteaptă, cred că va fi cât se poate de important să se definească faptul că Banca Europeană de Investiții are o poziție deosebită și că de aceea trebuie bine definite informațiile confidențiale, adică cele care nu pot fi făcute publice Uh, și trebuie să se evalueze care dintre acestea sunt relevante și care derive, derivă din operațiunile băncii. Trebuie să fie bine definită calitatea de informație confidențială și neconfidențială ca să putem face cât mai transparente operațiunile băncii. Măsurile luate până acum se încadrează în direcția cea bună dar trebuie de asemenea să um, rezolvăm plângerile înaintate în legătură cu operațiunile băncii. Aceste plângeri trebuie să fie prelucrate, ceea ce ar putea să ajute la o sporire a transparenței activităților băncii. În concluzie, vă mulțumesc încă o dată și uh, am convingerea că raportul, că dezbaterea de astăzi, mă scuzați, va fi cât se poate de interesantă și că la fel va fi și cooperarea ulterioară cu colegii ca să putem să ajutăm la sporirea eficienței BEI. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul reprezentantei, reprezentantului Curții de Conturi, domnul Ludborz. Mulțumesc, domnule președinte. I just... Stimați membri ai Parlamentului, aș dori să mă refer uh, succint la câteva puncte. Deja domnul Maestat a vorbit de supravegherea băncii. După cum știți, curtea, curtea nu a avut un astfel de mandat, așa că aș dori să spun că eu personal uh, m-aș bucura dacă ar exista posibilitatea ca Banca Europeană să-și extindă activitățile de supraveghere uh, și ca noi să putem efectua un control asupra băncii europene de investiții. Și nu știu dacă sporirea comis, uh, Comitetului de Audiere a băncii de la 3 la 6 membri, ca urmare a intrării în vigoare a tratatului, îmi va îndeplini dorința. Uh, în legătură cu unele puncte verificate într-un fel sau altul de prin activitatea Curții de Conturi și la care s-a referit domnul Maestat în a doua parte a prezentării domniei sale, atunci când a vorbit de o dezbatere care va urma în legătură cu mandatul extern al băncii, aș dori doar să atrag atenția <clears throat> membrilor acestei comisii uh, la faptul că mm, la începutul anului s-a publicat un raport uh, cu privire la diferite măsuri bancare uh, de către Curtea de Conturi și ca de obicei vom monitoriza uh, ceea ce s-a întâmplat în urma publicării acestui raport și, și inclusiv mai devreme într-un raport anual din 2006, în raportul anual din 2006, Curtea a examinat implementarea Mm, finanțărilor din punct de vedere juridic și la capitolul 11 s-a referit la unele aspecte practice ale politicii uh, legate de offshore, offshore. Și mă bucur că domnul Maestat a menționat revizuirea politicii băncii privitoare la offshore, activitățile offshore. Și în final, deoarece mâine aveți pe ordinea de zi descărcare de gestiune pentru Fondul de Dezvoltare European. Curtea de conturi a indicat în acest raport anual că facilitatea de investiție Cotonou nu este un subiect de uh, Committee that uh, uh Uh, nu, este, nu face obiectul uh, supravegherii de către statele membre și ar fi bine ca um, curtea să poată să o facă și uh, ar fi bine ca mm, să putem discuta și revizuirea financiară ce va fi efectuată mm, în cursul anului 2010. E tot ce am avut de spus și vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc! Domnul Berman. Mulțumesc, domnule președinte. Mă exprim în limba franceză uh, pentru președintele Băncii Europene de investiții, care și el s-a exprimat într-o franceză concisă și clară. Vă mulțumesc pentru introducere. Aș vrea să pun o întrebare în calitate de membru al Comisiei pentru Dezvoltare și în calitate de supleant în Comisia de Control Bugetar și în calitate de raportor cu privire la viitorul uh, BEI un uh, raport de inițiativă pe care mă bucur că îl voi face pentru că Banca Europeană de Investiții va avea un rol important pe viitor și întrebarea pe care aș vrea să o pun este următoarea. Ați vorbit despre paradisurile fiscale. Aș fi preferat să nu folosesc acest termen, însă este termenul care e adecvat. E de semnalat că în ultimul timp ați instituit o politică interimară cu privire la promotori, promotorii din uh, paradisurile fiscale și s-au făcut pași uh, reali și care sunt de salutat. Ați vorbit despre promotori care nu ar trebui să fie în paradisuri fiscale fondurile pe care le acordați unor proiecte nu ar trebui să ajungă în paradisuri fiscale. Ar trebui să vă asigurați că banii rămân în, ță, în țara care primește proiectul. Pentru că dacă nu, nu cetățenii beneficiază de un proiect, ci uh, oamenii de, finanță și, de finanțe și proprietarii. Obiectivul bine definit în tratatul de la Lisabona este ca politicile noastre să fie coerente cu obiectivele de dezvoltare. Aș vrea să știu, deci, care sunt măsurile pe care le veți lua pentru a evita ca banii să se îndrepte spre paradiscuri paradisuri fiscale. E vorba despre uh, sume foarte mari și trebuie să evităm acest lucru dacă vrem ca Uniunea Europeană să susțină de adevăr dezvoltarea. Și mă voi opri aici. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că la sfârșit va avea din nou cuvântul domnul Maișa, dar să terminăm cu rundă de întrebări. Domnul Șațimacachis acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mă asociez și eu celor spuse de antevorbitorul meu. Noi aici suntem competenți doar parțialmente în ce privește activitățile băncii și Comisia Econ este responsabilă în ce privește BEI și pe de altă parte și statele membre acestea vor avea un rol nou de jucat în contextul intrării în vigoare a Tratatului la Lisabona. Doresc să felicit uh, pe domnul președinte pentru rolul jucat de banca domniei sale în criza financiară. Ați acționat foarte prudent, nu ați fost afectat de criza financiară și ați putut, din potrivă, să ajutați pe alții. E un lucru care trebuie salutat și în calitate de european putem fi mândri de banca noastră. E cea mai mare bancă de investiții din întreaga lume și lucrurile acestea trebuie repetate ca să se înțeleagă așa cum se cuvine. În legătură cu planul de redresare adoptat, ale cărui proiecte trebuie rapid uh, implementate. Eu personal m-am ocupat de câteva proiecte, am, uh, m-am întreținut cu membrii ai băncii dumneavoastră și nu numai ați avut o acțiune corectă, ci și foarte rapidă. <clears throat> și asta e important de știut. E important ca în aceste programe de conjunctură putem să ne bazăm pe dumneavoastră și că subiectele politice uh, de, de exemplu, în domeniul, în planurile cu caracter politic, mai ales în domeniul energiei regenerabile, pot, pot și acestea să fie realizate datorită băncii. Atunci când am cooperat cu noastră în calitatea de raportor pentru programul cadru pentru inovare, nu am avut decât lucruri bune de spus. Colaborarea a fost totdeauna excelentă și transparentă și raportul de activitate în domeniul, de, în domeniul activității corporațiilor ne uh, înfățișează faptul că ați avut o acțiune absolut transparentă și la fel ați acționat și cu ONG-urile. Aș avea o întrebare în legătură cu rolul uh, pe viitor al BEI, în legătură cu activitățile sale externe, pentru că a spus că începând cu 2010 aveți avea noi atribuțiuni și aș dori să știu în ce măsură angeht, vermeiden wollen. Das steht ja noch aus, dass veți eh, evita suprapunerile cu activitatea BERD. Was eh, wie wir doppel și de asemenea care este situația actuală pentru a cum, cum, se, cum, se, cum se evită și în prezent aceste suprapuneri, aș dori eu să știu. Și acum eh, aș dori să mai știu cum s-au schimbat lucrurile Mm, pentru că doamna Ashton este în altă reprezentantă acum, ceea, ce va avea un efect și asupra activităților dumneavoastră, pentru că domnia sa va avea uh, inițiative, noi inițiative externe. Știu, banca este implicată în mari proiecte la nivel internațional, uh, proiecte fără participare europeană, ci uh, bineînțeles că în legătură cu situația de concurență de proiecte la nivel internațional și în materie de materii prime, noi avem de profitat, noi europenii, pentru că primim, beneficiem de aceste uh, materii prime. Uh, totuși, doriți o definiție comună a interesului european în legătură cu care puteți utiliza creditele pe care le aveți la dispoziție? Mulțumesc. Președintele, dragi colegi, îmi cer scuze, dar la orele 18.35 trebuie să încheiem și mi se pare corect să dau posibilitatea președintelui de a avea cuvântul final. Mai am încă patru uh, membri înscriși pe, ordine, pe lista de luare de cuvânt. Dacă reușiți să vorbiți fiecare câte un minut, vă dau cuvântul, dar este sigur că la sfârșit voi da cuvântul domnului președinte. Vă rog, domnul Bașchis. Ačiū labai gerimas pirmininkė dėl Europos investicinio banko. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit foarte multe lucruri bune spuse în legătură cu BEI și eu am avut ocazia de a colabora cu această bancă pe vremea când eram ministru de finanțe la mine în țară. Însă situația s-a schimbat și îmi pare rău Uh, că trebuie să vorbim acum și despre situații în care anumite state membre se află într-o uh, situație foarte gravă, de exemplu statele baltice pe care le-ați menționat. Eu aș vrea să vorbim despre proiectele din domeniul energiei, proiectele menite să uh, renoveze clădiri, și, însă auzim foarte des uh, personalități de la cel mai înalt nivel că uh, cererile de finanțare sunt uh, supuse unor proceduri mult prea birocratice. Ați, s-a spus la comisia noastră că regulamentele foarte complicate trebuie să fie reduse și trebuie să vă atrag atenția asupra faptului că acest lucru trebuie făcut pe viitor. Domnul Oli. Domnul Odi, mă scuzați. Aș vrea să fiu și eu foarte succint, vreau să-i mulțumesc domnului Maistat și să-l rog să ne spună un cuvânt în legătură cu variabilitatea rezultatelor. Am văzut în 2006 un rezultat de peste 3 miliarde, apoi pe operațiunile swap uh, acest rezultat coboară la 800 de milioane și în 2008 se ajunge la un rezultat de 6 miliarde, un rezultat consolidat uh, legat în esență la schimburile de, eh, dob- de rate ale dobânzii care au dus la un profit de 4 miliarde. Nu vreau să vă acuz de nimic, vreau doar să înțeleg aceste variații ale rezultatelor. Și aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre o idee despre care noi am mai vorbit eh, între patru ochi. Aș vrea să știu Uh, de acum că Uniunea Europeană va avea personalitate juridică, ce părere ați avea dacă Uniunea Europeană ar deveni acționar la BEI, ca un complement al statelor membre? M-a bucurat să aud că uh, vorbiți despre faptul că vă considerați un instrument european și nu unul interguvernamental. Încă ceva și după aceea închei. În raportul meu din 2006 cerusem Comisiei să vă încredințeze o reflexie de de engineering pentru analiza investițiilor și finanțarea investițiilor. Cred că nu s-a realizat această propunere a mea și uh, v-aș ruga să-mi spuneți ce părere aveți. Credeți că ar trebui să avem o secțiune din buget dedicată investițiilor pentru ca dumneavoastră ca bancă să vă păstrați cota de triplu A și uh, noi să putem face investiții pentru că mi se pare că Uniunea Europeană nu investește suficient. Mulțumesc, doamna Ayala. Mulțumesc, domnule președinte foarte pe scurt. Aș dori să îi mulțumesc și eu domnului Maestat pentru informațiile prezentate și să îl felicit. O întrebare în legătură cu fondul Margarit. Ați uh, vorbit despre cooperare și uh, pilonii care mi se par foarte importanți, mai ales acum uh, în lumina schimbărilor climatice. Ați putea să ne faceți niște precizări? Mulțumesc! Și ultimul vorbitor. Domnule președinte, am să fiu foarte succint, știu că așa doriți. În această după-amiază am avut discuții extinse despre politica de coeziune în legătură cu raportul discutat de noi mai devreme. Cred că știm cu toții că viitorul politicii de coeziune se află în pericol și uh, s-ar putea ca fondul de coeziune și fondurile structurale să nu mai beneficieze de aceeași finanțare în perioada 2007-2013. Atunci când discutăm de mecanisme de finanțare pentru viitor, cum ar fi Jeremy și Jessica, uh, mă întreb dacă ar putea colegul de la BEI să ne comenteze câte ceva despre aceste mecanisme și să ne spună care este soarta lor pe viitor. Grazie. Mulțumesc, dau acum cuvântul pentru a răspunde la aceste numeroase întrebări președintelui Maistat. Dacă doriți să aveți o contribuție mai profundă, cred că puteți să ne răspundeți și în scris. Vă mulțumesc. monsieur le président. En effet, Mulțumesc, domnule președinte. Am să vă uh, urmez sfatul pentru că sunt multe întrebări interesante care merită un răspuns aprofundat. Aș putea să răspund acum în stil telegrafic și apoi voi uh, reveni cu un scris, răspuns în scris mai aprofundat. În privința rezultatelor, raportorul dumneavoastră, domnul Deutsch, a remarcat că am fost într-adevăr foarte puțin afectați de criza financiară și asta pentru că am avut o politică foarte prudentă de uh, plasament. În ciuda uh, cererilor de a face și noi investiții în anumite tipuri de produse, noi am refuzat întotdeauna acest lucru și astfel am scăpat de criza financiară și am reușit să ne păstrăm rezultatele. Am să revin acum la întrebarea domnului Odi. Ați constatat această volatilitate. Ea s-a uh, consolidat în um, conturile noastre când am aplicat standardele internaționale de contabilitate. Aceste standarde IFRS încurajează volatilitatea și, de fapt, au și jucat un rol foarte important în criza financiară. Dar dacă vă uitați la contul statutar care se gestionează după norme europene, veți vedea că în 2008 am avut beneficii de 1 miliard 600 de milioane și uh, anul acesta vom avea de 1 miliard 700 de milioane. Deci, de fiecare dată, o mică creștere a profitului anual. Nu am să comentez ce a spus domnul Liubox, însă cred că știți că pentru majoritatea operațiunilor folosim resurse pe care le colectăm de pe piețele financiare din lumea întreagă și pentru o mică parte a operațiunilor, cea pentru care folosim mijloace din bugetul european, este perfect normal să fim uh, controlați de Curtea de Conturi și asta se întâmplă în baza unui acord tripartit iar Curtea de Conturi a avut observații foarte pertinente în legătură cu mai multe aspecte care confirmau, de fapt, în cât de întemeiate au fost multe reacții. Știți cu siguranță că e vorba de operațiunile din Marea Mediterană. Uh, Curtea a denunțat lacune în monitorizarea proiectelor, lacune de care eram și noi conștienți, ceea ce explică că începând cu 2005 am luat anumite măsuri de ameliorare a situației. Domnul Berman a pus o întrebare foarte importantă și foarte delicată în legătură cu cum se poate împiedica ca veniturile produse într-un stat să nu se uh, ducă apoi în paradisele fiscale. Nu sunt convins că politica adoptată de noi, vă amintesc că este Uh, conformă cu recomandările G20 este eficientă din acest punct de vedere. Deci ne continuăm uh, reflexiile în acest sens. Domnul Ceațimarcachis a pus o întrebare esențială la care va trebui să revenim în discutarea noilor noastre mandate externe. Cum anume definim interesul general european? Uh, Trebuie să vă spun foarte clar că Banca Europeană de Investiții este cât se poate de dispusă să consolideze cooperarea cu Comisia pentru a asigura o mai mare vizibilitate a acțiunii europene și de asemenea o mai mare eficiență. Pentru că în multe cazuri, numai printr-o combinare de mijloace europene cu mijloace BEI, să se ajungă la un efect de pârghie total eficient. Deci ne gândim la formule de consolidarea acestei cooperări cu Comisia în legătură cu, care există deja în legătură cu anumite instrumente. O vom extinde și revin la ce spunea domnul Odi. Una din căile de consolidare a acestei cooperări strânse între Comisie și BEI, cooperare atât de necesară, ar putea permite Uniunii Europene să fie acționară directă a BEI sau a unei filiale a BEI care ar fi mai orientată către activitățile externe dar vom uh, discuta cu siguranță și cu alte ocazii despre aceste subiecte. În privința investițiilor la care s-au referit uh, domnii Odi și doamna Ayala Sender, pot să vă vorbesc despre Margarit pentru că mâine terminăm First Closing-ul acestui fond este un prim fond care poate fi numit paneuropean european și care are drept obiectiv aducerea de capital sau de quasi-capital pentru unele, unele proiecte mari de infrastructură din transport sau din energie. Cei șase fondatori, în afară de BEI, sunt CDC din Franța, CDP din Italia, o bancă din Germania, una din Spania și PKO din Polonia, însă sigur că rămânem deschiși și la alți posibili investitori. Mâine vom începe, fiecare pune un milion de euro și uh, vom ajunge la 750 de milioane de euro până la urmă și astfel vom putea finanța multe proiecte ce nu pot fi finanțate doar prin împrumuturi și sperăm să aducem equity, capital. Domnului Vogan, aș dori să îi dau niște informații foarte pe scurt Vă voi trimite informații detaliate în curând în legătură cu Jessica și Jeremy. Este vorba de niște instrumente noi de cooperare cu Comisia. La Jeremy, ideea este să se transforme fondurile structurale în instrumente financiare regenerabile pentru uh, beneficiul IMM-urilor și am să vă transmit uh, numărul de acorduri care au fost deja încheiate în cadrul Jeremy. Iar Jessica are la bază aceeași idee de a transforma fondurile structurale în uh, participări la fondurile de dezvoltare urbană. Deci este concentrat pe renovarea urbană. E un fond foarte recent, dar am încheiat deja anumite acorduri și vă voi trimite toate amănuntele și vă, vă voi prezenta situația actuală. Mulțumesc, domnule președinte! Grazie, signor Presidente. Siccome... Mulțumesc, domnule președinte. intervenția noastră a fost foarte utilă. Deci vă mulțumesc și așteptăm și informații în scris pentru a putea aprofunda cele spuse de dumneavoastră. E vorba de teme delicate și e nevoie probabil de un răspuns mai în detaliu. Uh, vă invit pe toți la cocktailul despre care vă spuneam la începutul reuniunii și uh, vă mulțumesc pentru atenție.